Guten Morgen! Bună dimineața, dragi colegi și colege, stimate doamnelor și domnilor, stimați invitați, aș dori să deschid această ședință și să vă salut din inimă pe toți. E vorba de prima ședință din acest an, dacă nu mă înșel am să moderez alegerea președintelui. Acest lucru îmi revine deoarece sunt uh, europarlamentarul care are cel mai îndelungat mandat în această comisie parlamentară. Ședința este deschisă. Constat că sunt prezenți colegi și colegi în număr suficient pentru alegere. Vom alege acum președintele Începem uh, în ordine cu noul președinte. Vă rog să faceți propuneri. Domnul Bilan. Thank you, Mrs. Uh, President. I would... Vă mulțumesc, doamna președinte. Propun candidatura domnului Malcolm Harbour ca președinte al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului. Nu cred că e nevoie să-l prezint pe Malcolm. A lucrat în, acest, în această comisie de ani buni. A fost întotdeauna dedicat ideii de piața internă și drepturi ale consumatorului și în ultimii doi ani și jumătate a dat dovadă de calități remarcabile ca și președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi pentru angajamentul extraordinar de care a dat dovadă în prima jumătate a acestui mandat. Sper că va continua în aceeași direcție. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Bilan. Văd după aplauză că ați găsit cuvintele potrivite. Mai există alte propuneri? Se pare că nu. Constat că nu mai există alte propuneri. Prin urmare, să trecem la alegeri având în vedere că există doar un candidat, atunci este posibil să facem votul prin aclamație. Cred că suntem cu toții de acord că așa vom proceda mai repede. Prin urmare, dragi colegi și colegi, cine este pentru Malcolm Harbour? Văd că aproape toată lumea avem așa o majoritate aproape completă. Trebuie să vă întreb însă există abțineri sau uh, voturi împotrivă? Se pare că nu. Domnule Malcolm, ați fost ales. Felicitări din toată inima și mult succes în următorii doi ani și jumătate. Vă rog să veniți la prezidiu să vă ocupați locul. ha. <laughs> Well, ladies and gentlemen, uh, or I think more friends and colleagues, thank you very much indeed for... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru încredere și pentru faptul că m-ați reales. Mulțumesc și doamnei Barbara Weiler pentru că a prezidat cu toată eleganța această parte a reuniunii. Dus în serviciu deosebit Parlamentului și Comisiei. Aștept să ne continuăm activitatea împreună pentru că avem un program foarte intens în special în următoarele 18 luni, cu legislație majoră și vom lucra foarte intens pentru a fi bine organizați. Știu că și colegii își vor aduce contribuția. Pe lângă vă mulțumim tuturor pentru sprijinul pentru mine ca președinte și pentru munca în comisie, care e foarte importantă. Vreau să mulțumesc tuturor coordonatorilor din grupurile politice care sunt aici. Domnul Schwab, Gebhardt, doamna Rubel și colegul Jürgen Kreuzmann, care acum a trecut la altă comisie. Așteptăm să auzim vești de la <clears throat> colegii liberali, că va fi numit coordonator, și colegii de la ECR și un alt coleg care l-a înlocuit pe domnul Triantafilidis cu mare eleganță. Îi suntem recunoscători pentru activitatea în ultimele ani și jumătate. După cum știți, după amiază, vom avea o reuniune specială extinsă a coordonatorilor pentru a discuta programul de muncă și strategia în următoarele 12 luni, să facem un inventar a ce facem, să vedem cum putem continua să ne îmbunătățim activitatea pentru a obține genul de rezultate și respectul uh, crescând de care se bucură Comisia noastră în Parlament. Deci, încă o dată, multe mulțumiri. Uh, uh, welcome to our, um... Bun venit și publicului care ne urmărește pe internet. Vedem că publicul nostru pe internet e tot mai numeros. Ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Acum trebuie să declar alegerea. sau să finalizez alegerile pentru această dimineață. Să alegem vicepreședinții comisii. Avem patru candidați nominalizați de grupurile politice. O să-i citesc în ordine. Prim, doamna Erita Cohără de la PP, al doilea, doamna Benedveniu de la Socialiști și Democrați, al treilea, domnul Trenătăr de la PP, că ne înțeleg că azi nu se simte bine, altfel ar fi fost alături noi, și al patrulea, de la SMI, domnul Dorică. Aceste nominalizări au fost făcute de grupurile politice. Există și alte nominalizări? În acest caz, mă bucur să declar că acești patru vicepreședinți au fost aleși și dacă sunteți de acord să-i aprobăm prin aclamare. și vreau să le mulțumesc pentru că au acceptat să facă așa. O să îi rog pe doi dintre ei să și cea de-a treia, doamna Cohole, care este aici. Andrew Schwab. Chairman, uh, thank you so much for... Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc că ați organizat așa de rapid alegerea Pot să spun că domnul Trematera vă transmite scuze că nu poate fi prezent astăzi, dar se bucură foarte mult pe viitor să fie vicepreședinte Și Mulțumim și noi și așteptăm să colaborăm cu el. După cum știți, mă bucur foarte mult că echipa noastră puternică de vicepreședinți, după cum știți, au jucat un rol important aici, nu doar să prezideze reuniunile, ci și în diverse alte proiecte ale Comisiei și le mulțumesc pentru toate aceste eforturi. Vom continua cu această muncă în următorii doi ani și jumătate. Putem trece atunci la activitatea propriu-zisă. Mai întâi aș vrea să vă spun că în legătură cu programul de astăzi, cred că aveți diverse documente și prezentări pentru a începe niște dosare importante în următoarele câteva zile. Avem și o audiere foarte importantă mâine după amiază, la care vreau să mă refer acum, cu proiectul doamnei Gebhardt legat de accesul la servicii bancare de bază. Și avem un grup uh, de persoane de specialitate care vor participa la acea discuție. Vă invit pentru că e un proiect foarte important pentru această comisie Mă bucur să spun de asemenea că avem și buletinul informativ newsletter INCO, care apare acum într-o formă modificată pentru a sărbători această nouă perioadă a mandatului nostru. Și există Leonor, care este nou redactor șef, principalul autor și redactor, Vreau să-i mulțumesc lui și colegului. E o parte excelentă a muncii noastre, e foarte importantă pentru a comunica activitatea comisiei și să spun spectatorilor de pe internet că dacă vreți să vă logați pe internet puteți uh, downloada acest buletin informativ și puteți de asemenea să vă înscrieți ca să primiți uh, pe adresa de e-mail. Sper că veți face și astăzi veți deveni prieten al uh, Comisiei IMCO. Acum trebuie să aprobăm niște procese verbale care sunt în dosarele dumneavoastră din august, noiembrie, decembrie. O să le puteți citi și le vom considera adoptate până la sfârșitul ședinței comisiei dacă nu se exprimă obiecții. Bun, să trecem atunci mai departe la primul punct de pe ordinea de zi. Să deschidem discuții privind un raport din proprie inițiativă care se leagă de serviciul pan-european e-call în rețele de comunicații pentru transmite de apeluri de urgență de la bordul vehiculelor se leagă de activitatea comisiei noastre pe care am promovat-o privind serviciile universale și comunicare electronice cu un accent deosebit pe disponibilitatea serviciilor 112. Pe mine mă interesează în mod deosebit acest domeniu, pentru că m-am implicat într-o activitate precedentă în Parlament, cu șase sau șapte ani în urmă, când a apărut inițial această idee. Nu e idee cu totul nouă, și vedeți cât de lent avansează un aspect la care vom reveni în această dimineață. Mai întâi vreau să răzbun venit doamnei Sanarova, raportoarea noastră, care este aici vom auzi prezentări din partea Comisiei și a Guvernului Ceh, pentru că acesta propune. O să dau cuvântul și raportelor din umbră, doamna Tun, doamna Părvanova, domnul Ion, eu însumi și domnul Salvini. Și deci vom avea ocazia să discutăm prezentările ulterior. În primul rând o să dau cuvântul doamnei uh, Senalova ca să ne prezinte uh, planul pentru acest raport. Doamna Senalova. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, după aceste alegere, urate de succes pentru noua conducere a Comisiei, mă bucur că a doua parte a mandatului începe cu un raport privind un subiect care are un impact asupra vieții cetățenilor europeni în mod real și nu doar virtual. Parlamentul European, după cum s-a precizat, s-a ocupat de chestiunea introducerii serviciului paneuropan de apeluri de urgență de mai multe ori. Cu toate acestea, introducerea pe plan paneuropan a fost foarte lentă, a rămas în urmă față de calendar. O abordare voluntară, din păcate, nu s-a dovedit de mare eficiență. Se estimează că introducerea acestui sistem paneuropan ar putea salva 2500 de vieți omenești pe an. Pe de altă parte, în fiecare în care se întârzie acest număr de 2500 de vieți se pierd în mod inutil. Cred că e principalul argument pe care să-l avem în vedere, în ciuda tuturor dificultăților. Vorbim, desigur, despre siguranța rutieră, de trăsături pasive de siguranță din autovehicule menite să minimizeze consecințele accidentelor rutiere, și colegul nostru, domnul Hoc, a fost uh, raportor la Comisia de Transporturi privind direcțiile politicii de siguranță rutieră în orizontul strategiei UE 2020. Este logic ca Comisia IMCO să se ocupe de acest subiect, pentru că această comisie se ocupă de modul în care funcționează piața internă. Nu dorim să fragmentăm această piață, vrem să creăm standarde comune, să ne asigurăm că piața comună e un lucru de care să beneficieze toți europenii. Vrem servicii exclusive care să se transforme în servicii accesibile, disponibile pentru toți, fiabile, credibile, sigure. Astăzi vom asculta două prezentări și sper vreau să salut pe domnul Van der Pal din partea comisiei care ne va vorbi despre evoluții tehnice ale standardelor e-call. Mă bucur foarte mult că voi putea de asemenea să prezint oaspetele de la Direcția Generală a Serviciilor de Pompieri din Cehia. Am reușit să vizitez și platforma de testare e-call unde gazile de salvare în cooperare cu furnizorii de rețea din proiectul pilot european cu participarea câtorva state membre care au avut succes în participare. Și de ce așteptăm? Principalul obstacol este sprijinul fragmentar pentru implementarea Serviciului Pan-European de apeluri electronice. Trebuie să vedem cum percep aceste aspecte câțiva actori, ceea ce vom discuta deschis în următoarele săptămâni. Sistemele de apeluri electronice care au fost deja oferite de <clears throat> unii operatori de pe piață, după părerea mea, ar trebui percepută ca alternativă și nu înlocuirea permanentă pentru introducerea generală a sistemului e-call în toate autovehiculele. Conform studiilor, peste 70% dintre cetățeni ar dori să se bucure de aceste trăsături de securitate în autovehicule. Deci trebuie să ne asigurăm că putem spori uh, siguranța pentru toți utilizatorii de autovehicule și pentru pasagerii autovehiculelor. Aceste trăsături nu trebuie văzute doar ca standard uh, superior pentru mașini de lux, ci pentru toate autovehiculele, toate automobile pe drumurile europene în prezent avem 0,4% de autovehicule de călători echipate cu sisteme private de apeluri de urgență. Furnizorii de servicii private pot oferi o gamă mai largă de asistență, dar sarcina primirii apelurilor de urgență care se trimite echipe de salvare la scena accidentului rutier pentru a salva vieți omenești ar trebui să rămână de competența brigăzilor de salvare. Salut sprijinul îndelungat din partea Comisiei Europene exprimat în recomandarea adoptată în septembrie anul trecut. Consider că acest raport va fi foarte important și aștept cooperarea cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți care vor fi interesați să participe. Deci vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare discuțiile de aici. Președintele, mulțumim foarte mult, doamna Senalova pentru eforturile deosebite. Mă bucur că face și cercetarea de teren, care e foarte importantă. Acum, domnul Terry van der Paile de la Comisie DG Information Society, care ne va face o prezentare privind situația și perspectiva Comisiei, apoi domnul Abane, pe care mă așteptăm, de la Ministerul de Interne din Cehia, care din păcate e blocat în trafic. Sperăm că va ajunge la timp. Dacă nu, va trebui să punem întrebările mai târziu și continuăm. Deci, uh, reprezentantul comisiei va avea acum uh, cuvânturia pentru cei care ne urmăresc pe internet. Sper că veți vedea um, diapozitivele acum, dacă nu, le veți putea descărca ulterior. Thank you very much, members of Parliament. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație adresată adresată de a prezenta abordarea noastră referitoare la sistemul paneuropean de um, ICO, apel de urgență. Insist asupra aspectului paneuropean și, în al doilea rând, asupra aspectului uh, public. Acest lucru înseamnă că ne bazăm la nivel european pe apelul de urgență la numărul de urgență 112. Pe scurt, pentru a explica cum funcționează, ar trebui să putem viziona slide-urile undeva. Încercăm să conectăm slide-urile la sistem, spune domnul președinte. Cred că avem cu toții copii tipărite ale acestei prezentări. Cum funcționează? Foarte simplu. Atunci când uh, un vehicul este implicat într-un uh, accident, acesta va emite în mod automat un apel la 112, deschind, deschizând un canal vocal cu serviciile de urgență, transmițând astfel un uh, set minim de date referitoare la accident, și anume ora, uh, locația specifică, direcția înspre care se conduce cât și informații relevante referitoare la uh, vehicul, cât da, și, dacă se poate, numărul de pasageri, date care reies din numărul de centuri de siguranță fixate. Ce se așteaptă de la acest sistem? În primul rând că va salva vieți. Am uh, auzit deja că se estimă că se vor salva aproape 2500 de vieți. De asemenea, va contribui la reducerea numărului uh, de, de răniți, asta deoarece serviciile de urgență vor ajunge la fața locului mult mai repede decât dacă ar recurge la uh, un apel obișnuit trimis uh, de pe orice GSM. Există de asemenea și efecte secundare relevante din punct de vedere economic. În primul rând, veți beneficia în mod imediat de informația că s-a produs un accident ca atare um, veți fi informat referitor la pericolele din trafic. De asemenea, veți ști că a avut loc un accident înainte de a ajunge la fața locului. Prin urmare, acest lucru va facilita și scoaterea persoanelor care au rămas blocate în automobil în urma accidentului, deoarece datele relevante la tipul de vehicul vor fi trimise în cadrul acelui set minim de date relevante. Tehnologia există deja din anul 2003. În mod ocazional au fost disponibile și servicii private, care însă nu s-au bucurat um, de o pătrundere generalizată pe piață. Acestea au fost adesea um, nu au fost puse în aplicare din cauza modelului um, de afaceri sau din cauza costurilor presupuse. Mai mult decât atât, uh, niciuna din aceste soluții nu era aplicată la nivel european sau nu beneficia de acoperire la nivel european în țările din Uniunea Europeană. Un alt aspect reprezintă faptul că serviciile de urgență trebuiau să vină în, în întâmpinarea unor uh, soluții extrem de diverse. Multe servicii de urgență se bazează pe un protocol diverse prin urmare, dacă nu se bazează pe serviciul 112 și pe protocolul asociat, atunci costurile asociate cresc în vorba de costurile care vor fi suportate de punctele de siguranță publice care răspund la, în urma producerii unui accident. Prin urmare, se pune și problema costurilor. În ceea ce privește acceptată din partea utilizatorilor. Euro, s-a realizat un studiu de Eurobarometru în 2006, cât și o consultare recent în um, 2010. În cele două studii, peste 70% dintre respondenți au solicitat punerea în aplicare a unui serviciu de urgență. În uh, Euro în studiul Eurobarometru, a, această opțiune a fost pe locul al doilea după cerința de stabilitate. Prin urmare, există o cerere puternică din partea utilizatorilor, cât și o acceptanță generalizată. Eu uh, provin uh, dintr-un directorat de cercetare. Prin urmare, toate tehnologiile elaborate au pornit de la proiecte de cercetare. Am organizat numeroase proiecte de cercetare, am avut numeroase programe pilot care ne-au permis să tragem concluzii nu doar pe folosirea tehnologiilor, cât și în privința mm, acceptanței de care se vor bucura aceste tehnologii din partea utilizatorilor. Toți actorii implicați au luat parte la discuții. Am organizat uh, studii cu experți, întâlniri, uh, întâlniri ad hoc. Un aspect important. Ne-am bucurat întotdeauna de uh, sprijinul solid al acestei instituții, Parlamentul European, și vă mulțumesc pentru acest sprijin. Am început uh, în 2003. Comisia a prezentat mai puțin de patru comunicări referitoare la um, aceste apeluri. Ultimul a fost, uh, ultima comunicare a fost publicată în 2009 și a scos în evidență faptul că dacă folosirea acestui uh, apel electronic 112 nu va fi pus în aplicare, atunci se vor lua în considerare aplicarea, se va lua în considerare aplicarea unor măsuri de reglementare. A existat așadar un avertisment foarte clar din partea Comisiei că dacă nu se va pune în aplicare în mod uh, voluntar, atunci va trebui să luăm în considerare uh, o abordare mai strictă recurgând la măsuri de reglementare. Comisia a analizat diferitele măsuri de politică în studiul său de impact. Serviciile private nu au pătruns um, în mod generalizat pe piață. Acestea sunt prezente mai degrabă în vehiculele de lux și nu în toate țările. Uh, prin urmare, prima opțiune, adică serviciile private, nu reprezintă o alternativă viabilă. Opțiunea, opțiunea voluntară, prin apelul electronic 1 la 112, re, aplicând standardele care au fost deja definite, a creat o situație în care fiecare actor implicat acceptă, așteaptă ca celălalt să acționeze. Pe scurt, operatorii telefonici așteaptă ca sistemul să fie instalat în interiorul unui autovehicul, iar serviciile de urgență așteaptă ca sistemele din cadrul autovehicului și uh, operatorul care trimite date înainte de a se gândi să instaleze un serviciu adecvat de IT care să proceseze aceste apeluri de urgență. Prin urmare, ne aflăm într-o situație extrem de complicată. Iată de ce Comisia a, Comisia pare, preferă opțiunea a a treia, anume măsurile de reglementare, se pare că este singura opțiune care ar permite um, adaptarea la scară largă a acestei măsuri și care ar uh, avea un efect uh, pozitiv în um, relația de uh, cost-beneficiu care este de 1,74 în urma studiului de impact. Prin urmare, procesul legislativ a fost deja demarat. Obiectivul acestui proces este să impună introducerea de acest tip uh, de um, aparate în cadrul autovehiculelor și să se asigure că operatorii punctelor uh, de răspundere de siguranță publică vor opera pe baza standardelor comune. Un aspect extrem de important în ceea ce privește uh, partea referitoare la autovehicul, în uh, partea a slide-ului, va exista un uh, sistem de colocare care se bazează pe aceleași standarde prin uh, omologarea autovehiculului și uh, acesta vă duce la următorul uh, pas în acest proces. În mijloc puteți observa rolul operatorilor de telefonie mobilă, care a fost deja atins. E vorba de o recomandare care permite transmiterea apelului la 112 și să transmită setul minim de date. Acesta a fost deja elaborat și recomandarea a fost emisă deja. Cel de-al treilea aspect se referă la centrele de răspundere de urgență care trebuie să poată procesa acest apel și setul minim de date. Am afirmat deja că în ceea ce privește operatorii, am adoptat uh, recomandarea în septembrie 2011. E vorba de primul element din cele trei um, pe scurt, în această recomandare, statele membre vor trebui să elaboreze un plan pentru a pune în aplicare acest serviciu de ICO ar trebui să colaboreze cu operatorii de rețea pentru a găsi cea mai bună cale pentru a trimite aceste apeluri bazată pe o foaie comună de parcurs pentru aceste apeluri. Operatorii de telefonie mobilă ar trebui să poată procesa apelul împreună cu celelalte apeluri la 112 și să facă acest lucru în mod gratuit și prioritar în cadrul rețelei. De asemenea, ar trebui să pună în aplicare așa numitul steag ICO pentru a arăta că e vorba de un apel de urgență. Am uh, folosit recomandarea, e vorba de un regulament uh, Uh, nu foarte strict, deoarece asociația GSM și-a luat deja angajamentul de a pune în aplicare acest serviciu. De asemenea, acestea ICO face parte deja din uh, prevederile care vor fi puse în aplicare de către operatorii de telefonie mobilă în viitorul imediat. La ora actuală se pune problema vitezei punerii în aplicare de către operatori dacă nu se face destul de repede acest lucru, atunci am putea pune în aplicare o serie de măsuri de reglementare mai stricte care ar putea să recurgă la directiva privind serviciile universale. La ora actuală se lucrează la sistemul din cadrul autovehiculului, În comunicarea din 2011 se propună ca acest sistem să fie gestionat de reglementările referitoare la automobil, iar acest lucru va presupune că acest sistem va, instala, va fi instalat conform standardele, standardelor referitoare la um, autovehicule și la vehiculele M1 And this will be done through regulation. And after... Și acest lucru se va face printr-un regulament. După adoptarea acestui regulament, Comisia va adopta un act delegat în consultare completă cu toate părțile implicate, Parlamentul, Consiliul și toți experții, pentru a avea reguli și cerințe tehnice detaliate care să respecte standardele. Așadar, aceasta este implementarea practică. Deci mai întâi regulamentul, apoi actul uh, delegat prin directiva privind uh, omologarea. Așadar, această parte a fost prevăzută în comunicarea din 2009 și care acum este în pregătire. Președintele, trebuie să vă rog să vă grăbiți uh, în prezentarea noastră. Așadar, voi încheia cu această ultimă parte legată de uh, PSAP, adică uh, Public Safety Answering Point, punctul de uh, reacție pentru siguranța publică. Acesta trebuie să adopte specificațiile comune privind standardele europene și, practic, acest uh, punct va fi mandatat să instaleze sistemul care va putea primi uh, apelul uh, electronic și um, setul minim de date. Deci când specificațiile sunt aprobate, înseamnă că dacă un stat membru vrea să instaleze ICOL, atunci el trebuie să se conformeze acestor specificații tehnice. Nu e obligatoriu să instaleze. Instalarea obligatorie se poate uh, întâmpla după 12 luni de la adoptarea specificațiilor tehnice, dacă este cazul și după o evaluare de impact. Ultimul uh, diapozitiv pe care vreau să vi-l arăt uh, se referă la uh, setul de standarde care a fost uh, elaborate. Aveți uh, diferite niveluri de standarde și cerințe de cooperare. Practic, de exemplu, unitatea de reacție pe care trebuie să o ai și anume care să poată procesa un apel electronic și să transmită un set minim de date în 4 secunde și apoi ă, protocoalele la nivel înalt care sunt implementate în sistem. Toate aceste lucruri s-au făcut cu ă, sisteme și standarde deschise, o de tip open source, care pot fi folosite de oricine fără să trebuiască să se plătească niciun fel de ă, taxe. Acest lucru este completat de o platformă de implementare uh, în care sunt implicați toți uh, actorii principali din statele membre și aici se uh, monitorizează practic instalarea și funcționarea sistemului. Mulțumesc. Președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de cuprinzătoare și ea a confirmat ce am spus mai devreme, că de șapte ani există acest sistem, se tot vorbește despre, mi-aduc aminte că am lucrat la el chiar înainte de această perioadă. Colegul nostru, Dieter Koch, a fost unul dintre raportorii principali la Comisia de Transport, așadar vom avea o șansă să discutăm cu el despre asta. Este o idee foarte bună și mulțumesc, doamna Senelova, pentru că avem ocazia să discutăm uh, în practică despre un subiect teoretic, ca să spun așa. Republica Cehă a fost una dintre țările pilot în acest uh, program și mă bucur să-i uh, să-l salut pe domnul Ivanec, nu știu dacă mă aude, pentru că îi se, dau, îi se dă telecomanda de la Uh, diapozitive. Așadar, îi urez bun venit capitanului Ian Ivanec de la Ministerul de Interne, uh, direct, Directoratul General uh, de Pompieri și Servicii de Urgență din Republica Cehă. Bun venit în această dimineață, sunteți aici pentru a ne povesti experiențele noastre uh, practice în, uh, în această activitate pilot și mai ales despre acest nou acronim pe care l-am auzit în această dimineață PSAP. Public Service Activity Point, uh, Public Service Action Point, spune președintele, deci uh, punct de acțiune pentru serviciile uh, publice. Public Safety Answering Point se corectează doar președintele, așadar punct de reacție pentru siguranța publică. Așadar, capitane Iobanec, sunteți invitat să ne spuneți, să, să luați cuvântul. Trebuie să apăsați butonul de pe partea dreapta a microfonului. Așa este în regulă. Mulțumesc. domnilor și domnilor, mă bucur să fiu alături de noastră astăzi. E a doua oară când uh, vorbesc în Parlamentul European și aș vrea să vă prezint perspectiva PSAP privind implementarea sistemului ICOL, pentru că consider că Uh, punctul de reacție pentru siguranța publică nu are din nefericire o voce puternică așa cum ar trebui să aibă. Despre ce vorbim, de fapt? Aceste puncte de reacție pentru siguranța publică care există astăzi se ocupă de apeluri de urgență în fiecare zi. În Republica Cehă avem cam 15.000 de apeluri de urgență în fiecare zi. 15.000 de apeluri eh, la operator, pentru că poate nu toate apelurile sunt apeluri de urgență totuși și în 2011 am cifre foarte proaspete aici, am avut 16.305 accidente de circulație la care au intervenit serviciile de uh, pompieri și de uh, descarcerare. Așadar, accidentele serioase uh, au fost în acest număr de 16.305. These answering points do have problems today. Aceste puncte de reacție au o problemă astăzi, evident ne confruntăm cu situația de a trebui să comunicăm în limbi străine, există efecte transnaționale ale apelurilor de urgență și avem de asemenea apeluri silențioase. Acestea sunt uh, probleme cu care ne putem uh, confrunta în sistemul ICOL. Dar uh, scopul platformei de implementare nu este să rezolve aceste probleme. În Republica Cehă avem o, o rată de 70% de apeluri false. Deci nu este ușor uh, tot timpul să faci distinția între apelurile reale și cele false și uh, e nevoie de câteva secunde ca să decizi ce să faci. Noi pregătim o nouă tehnologie PSAP în, Ce- în Republica Cehă, care va duce la timpi mai scurți de reacție de pe partea serviciilor de urgență, dar avem nevoie de asemenea să scurtăm uh, perioada uh, de apel, perioada în care apelul ajunge la serviciile de urgență și credem că sistemul ECOL va fi util pentru asta. În Republica Cehă uh, sistemul ECOL funcționează deja într-o rețea din uh, august 2011. Stegulețul ECOL funcționează în această rețea și în acest moment uh, avem un proiect pilot de tip HERO un uh, proiect armonizat și folosim uh, numărul 112 cu uh, facilitatea Equal Flag, ceea ce înseamnă că apelurile sunt transferate către facilitatea noastră de testare am decis să susținem servicii uh, armonizate și interoperabilizate în Republica Cehă. Uh, e există pentru a salva vieți și face acest lucru prin scurtarea timpului de reacție, pentru că este vorba de o activare automată în cazuri cum este acesta. De asemenea, oferă informații mai bune în legătură cu localizarea accidentului și informații tehnice în legătură cu mașina cu autoturismul, pentru că a, prin intermediul numărului VIN și prin intermediul acestor carduri de siguranță, noi putem să fim mai bine pregătiți înainte să ajungem la locul accidentului. Avem aceste carduri adaptate la diversele tipuri de mașini și de asemenea numărul uh, VIN, codul VIN este de mare ajutor. Simplificând procesul de uh, decizie și uh, prin sublinierea apelurilor uh, grave, ICOL simplifică procesul și de asta avem nevoie să avem un proces cât mai simplu. Trebuie să facem cât mai puține schimbări cu putință, pentru a nu pierde timp și pentru a nu pierde bani. Trebuie să folosim uh, trăsăturile care există deja în sistem, în modul în care ele au fost proiectate și puteți vedea cum uh, funcționează sistemul ECOL, care este procesul de, de funcționare. Când un apel normal, un apel de urgență 112 uh, este realizat, acesta este rutat în rețea către cel mai potrivit punct de asistență și este, îi apare operatorului ca un apel de urgență. Când se lansează sistemul uh, Flag uh, rețeaua îl rutează în mod diferit, fie către un alt centru PSAP sau printr-un alt canal de intrare care va fi echipat cu această tehnologie și apelul îi va fi semnalizat uh, operatorului în mod specific ca fiind un apel de tip e-call. Cu toții trebuie să cooperăm în acest proiect pentru a uh, de, uh, elimina obstacolele și pentru uh, a face ceva, pentru că dacă nu vrei să faci ceva, atunci poți să-ți găsești o grămadă de scuze să nu faci. Pilot project in the Czech Republic in 2007. Am avut în 2007 un proiect pilot în Republica Cehă Asta s-a întâmplat în uh, stadiile foarte timpurii ale procesului de standardizare, dar încă de atunci noi am încercat să verificăm standardele, să vedem cum vor funcționa în practică. Și trebuie să spun că um, Comisia Europeană și organizațiile de standardizare au muncit din greu la acest proiect și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Astăzi, toate standardele sunt finalizate și sunt uh, testate în uh, proiecte pilot și vedem, putem vedea că aceste standarde sunt bune, putem vedea că ideea a fost bună și funcționează. Ce nu e la fel de bine, e bine, e vorba de întârzieri. Întârzieri care sunt cauzate de schimbări contradictorii, în special în setul minim de date. De exemplu, există un uh, domeniu privind uh, uh, combustibilul acest lucru nu este important pentru serviciile de urgență. Pentru că avem aceeași mașină de intervenție și pentru mașinile care merg cu uh, benzină și cele care merg cu GPL. Adică nu e nicio diferență din punctul nostru de vedere. Însă, dacă există acest domeniu, această rubrică, discuția despre această rubrică a dus la întârzieri în procesul de standardizare. Pe de altă parte, a existat un domeniu legat de adresa providerului de uh, serviciu, însă în acest moment uh, acel, acea rubrică e dispărută, nu mai există și Trebuie să spun că, de exemplu, acesta, aceasta ar fi rubrica de care noi am avea nevoie, serviciile de urgență, pentru că trebuie să știm pe cine să putem contacta pentru mai multă informație tehnică și nu avem această informație astăzi. Așadar, vorbind despre aceste schimbări care nu sunt utile, nu sunt foarte utile, uh, a adus la, la întârzieri și un lucru pe care îl spun întotdeauna de câte ori sunt invitat la instituțiile europene, trebuie ca e-call să fie făcut obligatoriu prin legislație europeană. Abordarea voluntară nu va funcționa. Sectorul public din statele membre nu este capabil să cheltuiască bani, nu va cheltui bani dacă acest lucru nu va fi obligatoriu. Vreau să compar acest sistem e-call cu serviciile pentru persoane cu dizabilități. Directiva serviciilor obligă statele membre să se asigure că persoanele cu dizabilități vor avea un acces egal la serviciile de urgență, la 112, la serviciu 112, un serviciu egal cu persoanele obișnuite. Dar nu avem niciun standard pentru asta. Pe de altă parte, avem o întreagă listă de standarde pentru sistemul e-call, dar nu avem nicio obligație să îl facem să funcționeze în acest moment. Așadar, nu putem lucra în domeniul accesului pentru persoanele cu dizabilități, pentru că tot ce vom investi va fi probabil schimbat de o lege, vreo lege europeană într-un an sau doi și atunci investiția noastră va fi pierdută. Deci nu investim în asta. Știm că avem o obligație, dar avem nevoie de standardizare. Rezultatul proiectului nostru european, care este un proiect uh, făcut în cooperare cu uh, Ministerul Transporturilor din Republica Cehă, care se ocupă de directiva ITS în Republica Cehă, este autoritatea de implementare. Uh, noi cooperăm foarte bine cu ei și puteți vedea aplicația dispecerului nostru în versiunea e-call. În partea de mijloc există Uh, informații complete dintr-un set de date, deci toate, toate informațiile. Așa va arăta sistemul e-call într-un punct real de uh, asistență de tip PSAP. Am avut uh, onoarea să prezint acest sistem doamnei Sahnalova și am reușit să facem în acest tip, acest tip de apel ECOL dintr-un vehicul transferat uh, de la 1.2 la sistemul PSAP, deci lanțul a funcționat, sistemul a funcționat și nu uh, ezit să spun că în acest moment în Republica Cehă noi avem un sistem de tip ECOL uh, și uh, nu rămâne decât să uh, legăm această versiune de uh, sistemul PSAP real. Informațiile apar, iată, și pe hartă, se pot vedea vectorii uh, uh, de velocitate. Așadar, operatorul are toate informațiile în legătură cu direcția și poziția vehiculului Și asta face ca procesul de luare a decizii să fie foarte scurt. Pentru că vedeți apelul de tipicol, vedeți poziția și puteți trimite uh, pompierii sau mașinile de descarcerare. În încheiere, dacă o astfel de implementare a fost posibilă în 2007, sunt sigur că trebuie să fie posibilă și astăzi. Uh, better standards, uh, better technologies cu standarde mai bune și cu tehnologii mai bune. La sfârșitul proiectului Hero, care se va produce în 2013, vom avea un sistem e-call complet funcțional în Republica Cehă, gata pentru orice vehicul uh, care are standardul pan-european OBU și așadar fiecare vehicul va putea să facă aceste apeluri de urgență. Și vreau să invit pe toate persoanele din această uh, sală să încerce acest sistem. Veniți în Republica Cehă și încercați ICOL dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, well, thank you very much indeed, Captain Urbane. Mulțumim uh, foarte mult, domnule capitan Urbane. <clears throat> vedem că e o propunere foarte utilă și e foarte util să vedem și transpusă în realitate. Cu o descriere foarte clară cu privire la beneficii. Acum avem puțin timp pentru un schimb de păreri. O să invit-o doamna Senalova să tragă niște concluzii în legătură cu modul în care vrea să avanseze raportul. Comisia, am înțeles, lucrează la o propunere legislativă. Va trebui să vedem uh, cum uh, se va intersecta raportul nostru și acel proiect legislativ. Deci deschidem acum discuția pentru membrii, raportori, raportori nu știu dacă și domnul de Young este aici, și eu sunt aici, și doamna Savini aici, și doamna Rapti, care era raportoare la raportul din proprie inițiativă 112, doamna Van Iul, și domnul Koch, și doamna Gebhardt. Deci sunteți destul de mulți. Dacă puteți uh, să aveți comentarii succinte, ar fi util. Uh, și doamna Sănălova va ține cont de ele. Și o să începem cu doamna Rapci, ca fostă raportoare, pentru a prezenta contextul și apoi o rundă cu raportorii din umbră, doamna Tund, domnul de Young, doamna Prendergast, doamna Vanion, domnul Bushroy și doamna Gephardt. Mrs. Rapci. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια. Είμαι πολύ... Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru realegere. Mă bucur că veți continua să ne prezidați și vă urez mult succes. Aș vrea să spun că de obicei mă plâng de câte ori vine comisia. Astăzi nu o să mă plâng, o să spun că adresez felicitări comisiei. S-au spus niște lucruri minunate și consider că avansăm și acest lucru mă bucură foarte mult pentru că e bine pentru cetățenii europeni. În al treilea rând, când am auzit despre faptul că acest PSAP, uh, eu vin în Grecia, la noi vorbim mult despre PSI, când am auzit de PSAP, am început să îmi palpite inima, am spus, nu, trebuie să-i spunem altfel să sunăm 112 să vină să salveze Grecia. E bine că ni s-a explicat și acest acronim PSAP. Uh, aș vrea să-i mulțumesc și doamna Evelyn Gephardt, coordonatoarea socialiștilor, care mi-a făcut cinstea de a mă desemna raportor și această chestiune a fost votată în iulie la Strasburg cu o mare majoritate. Aș vrea să mulțumesc de asemenea colegei Olga Senalova, pentru că munca depusă de mine acum e pe mâini și mai bună. Deci felicitări, Olga. Aș vrea să vă spun că 112 trebuie să existe, trebuie să se extindă, să devină parte a vieții noastre, ca noi să continuăm să trăim. Acum o întrebare adresată reprezentantului Comisiei în legătură cu costurile. Cât de mult va costa pentru fiecare stat membru? Cred că în această perioadă de criză financiară în Europa, chestiunile de costuri sunt importante, trebuie să ținem cont de ea și să avem o cale clară care se implice niște costuri în cunoștință de cauză pentru că e important pentru că salvează vieți omenești. Președintele, mulțumesc. Înainte de a trece la proprii raportori din umbră, aș vrea să invit pe domnul Koch să intervină. Pentru că el a fost raportor înainte la Comisia de Transporturi și e foarte interesat. Și la raportul privind siguranța rutieră dacă vreți să ne prezentați perspectiva dumneavoastră de la Comisia de Transporturi, ar fi foarte utilă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, în cadrul Comisiei Trans vom relua acest subiect după masă și poate vom putea ajunge la o atitudine, un angajament comun vis-a-vis -vis de acest subiect, deoarece sunt un pic dezamăgit de cele spuse de comisie. Am fost raportor pentru directiva referitoare la sisteme inteligente de transport. Am uh, stabilit deja planificare pentru standardizare, pentru norme, pentru tot ce înseamnă introducerea serviciului ECOL și tot ce am auzit astăzi face, este pentru mine doar o privire înapoi, ce bine ar fi dacă s-ar introduce, însă nu se vine cu nimic nou. Credeam că astăzi eh, ni se spune începând cu ce dată, într-adevăr, va fi obligatoriu să se introducă în mod standard acest serviciu în autovehicule. După părerea mea, vorbim de 10 ani de acest subiect, nu s-a întâmplat nimic, nu se face decât să se reia eh, că trebuie să facem acest lucru, trebuie să introducem aceste norme pentru autovehicule, e un pas înapoi. Poate că am putea să ne punem de acord ce trebuie să solicităm acum, trebuie într-adevăr să venim cu performanțe concrete și aici Comisia se află cu mult în urma performanțelor pe care le-am putea aștepta de la ea. Președintele, mulțumesc și așteptăm să conlucrăm cu dumneavoastră. Acum, din partea raportorului, mai întâi doamna Tun. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și celorlalți vorbitori care au luat cuvântul astăzi. Se pare că, într-adevăr, tot repetăm faptul că siguranța cetățenilor, a pasagerilor, e foarte importantă. În unele țări sunt mai multe accidente, în altele mai puține, dar încă tot nu avem un sistem fiabil care să dea posibilitatea întotdeauna să apelezi la serviciile de ajutor cu eficiență. Propunerile comisiei sunt bune, dar multe lucruri rămân neclare. E nevoie de o mai mare precizie, lucrurile trebuie să fie mai concrete și să accelerăm eforturile. Aș vrea să menționez de asemenea chestiunea numărului 112, care încă nu funcționează în întreaga Europa așa cum ar trebui. Am tot vorbit de serviciul acesta de e-call de mult timp și tot nu avem termene limită precise, nu avem proiecte precise, specifice și întregul subiect de mare urgență. Cred că comisia noastră, împreună cu Comisia de Transporturi, ar trebui să coopereze și să avem o mai mare eficiență și o viteză mai mare în legătură cu propunerile comisiei. Mai sunt multe de făcut în acest sens. Președintele, mulțumim foarte mult. <clears throat> Pe lângă mine doar domnul de Iong mai e dintre raportorii din umbră. Nu știu din partea verzilor cine ar fi. Domnul Ekstrong, parcă. Domnul de Iong o să facă niște comentarii succinte și apoi vreau să vă reamintesc doamna Brandeis, doamna Geber, domnul Bușoi, doamna Vaniu. O să vă invit uh, să țineți cont de faptul că timpul e limitat. Domnul Deion, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mă alătur colegilor care v-au felicitat pentru alegere. Mi-aduc aminte că în not cuvântul pentru prima dată aici ați spus ca președinte că veți ține cont nu doar de interesul grupurilor mai mari, ci și a interesul grupurilor mai mici și cred că în primii doi ani și jumătate v-ați respectat promisiunea. Deci chiar meritați aceste felicitări și dumneavoastră și vicepreședinții. Nu o să mă alungesc cu vorba. Am participat ca raportor din număr la discuțiile privind 112, numărul de urgență. Am exprimat atunci uh, punctul de vedere că E foarte greu de explicat cetățenilor că sistemul nu este uniform în întreaga Europa, că în unele țări ar trebui să sun alt număr. În general, am mare înțelegere pentru ideea acestui equal, dar am o întrebare, sau mai multe chiar. Prima se referă la aspectele legate de viața privată. Sistemul e în automobil. Ce date înregistrează, cum ești protejat, împotriva unui abuz uh, care se poate face cu informațiile colectate. Sunt convins că Comisia ține cont de aceste aspecte, dar aș vrea niște precizări suplimentare. În al doilea rând, am observat că sistemul, conform celor mai recente idei acum, este menit să fie pentru toate automobilele ceea ce înseamnă și pentru automobilele cele mai ieftine și aș vrea să știu exact ce influență ar avea, cu cât ar crește prețul mașinii dacă ar deveni obligatoriu în toate automobilele. Și în fine, câteva întrebări care se leagă în special de prezentarea capitanului Urbanec. Înțeleg frustrarea pe care o simte, dar am înțeles că a menționat frustrare și în legătură cu schimbarea de standarde sau cerințe și aș vrea să spună mai mult despre asta. E vorba de standarde tehnice care se modifică sau, de fapt, ce se schimbă? Are vreo explicație? A spus că statele membre au ezitat să introducă din cauza costurilor. Și apoi întăresc întrebarea doamnei Rapti. Care ar fi costurile pentru un stat membru? Pentru că, mai ales în perioada de criză, toate statele membre sunt foarte atente unde cheltuiesc banii, dar în general uh, am o mare simpatie pentru această idee. Președintele, mulțumesc și pentru cuvintele amabile și pentru contribuție. Nu cred că vom primi toate răspunsurile astăzi, dar sunt întrebări de care va ține cont doamna Senalova și le va nota. Și eu, ca raportor din umbră, voi lucra la acest uh, dosar pe drumul descoperirii să vedem ce chestiuni trebuie clarificate. Acum azi, doamna Prendergast, în primul rând, o să-i dau cuvântul. Thank you, uh, Malcolm, and again. Mulțumesc, Malcolm. Aș vrea și eu să te felicit pentru realegere ca președinte al acestei comisii. Știu, voi continua să faci acest lucru în mod corect și echilibrat și îți mulțumesc pentru tot ajutorul de până acum. La jumătatea anului trecut, 26, 22 de state membre au aderat la aceste idei. Deci, întrebarea către Comisie este care e situația acum? Dacă alte state nu au aderat, de ce? Presupun că, de fapt, asta era întrebarea. Da, o întrebare utilă și clară. Statul meu este unul dintre ultimele, spune președintele. Lasă vom mai târziu, doamna Gephardt și apoi domnul Bușoi și doamna Banio. Nu știu dacă mai e și altcineva. Doamna Gephardt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc pentru aceste prezentări și doream să reiau un comentariu al domnului Urbane care spunea că nu trebuie să vrem prea mult și nu trebuie să încercăm să schimbăm prea multă pentru a nu putea apoi în cele din urmă controla situația. Aș dori să scot în evidență încă o dată că vorbim de siguranța oamenilor, de viața și sănătatea acestora și nu putem aștepta la nesfârșit până când se va face ceva, ci din potrivă trebuie să încercăm să facem acest lucru cât se poate de repede. Uneori e bine să ai curajul să începi, să demarești ceva și să spui da, facem, punem în aplicare acum un sistem care poate nu e chiar complet și îl îmbunătățim uh, pe parcurs, decât să spunem că așteptăm până când acest sistem să fie perfecționat și așteptăm uh, la nesfârșit în cele din următoare am să scot în evidență încă acest lucru. Mulțumesc! Acum, domnul Bușoi, că știu că e foarte interesat de acest subiect pentru că a fost raportor din plin de energie la directiva primii serviciu universal. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport care se va discuta. Colega mea, Antonia Părbanova, este raportor din umbră și o să exprim punctul de vedere sprijinit de grupul ALDE, dar astăzi vreau doar să spun trei lucruri. Primul, este de importanță esențială să se asigure că toate rețelele de operatori mobile își setează rețele astfel încât să transmită corect uh, aceste apeluri automate de urgență 112 generate de autovehicule. În al doilea rând, sprijinim ferm recomandarea care cere statelor membre să asigure că operatorii de rețele mobile a trebuit să trateze un astfel de apel ca orice alt apel pentru numărul unic european de urgență 112, să le dea prioritate și să nu le taxeze. Și în al treilea rând și în ultimul rând, sprijinim uh, precizarea că statele membre ar trebui să asigure că operatorii de rețele mobile introduc uh, sisteme de identificare a apelurilor de urgență să le reruteze la un call center pentru servicii de urgență. Acesta nu ar trebui văzut ca fiind o cheltuială, ci o investiție în salvarea de vieți omenești și ceva foarte util. Mulțumesc. Și acum, în fine, doamna Vaniu. Mulțumesc, domnule președinte. Rapid, nu vreau să repet ce s-a spus. Vreau să o felicit pe doamna Senalova și ceilalți uh, vorbitori de astăzi pentru informație. Aș vrea să fac un apel împreună cu alți colegi care au luat cuvântul de mai mult de un sfert de oră. De aproape patru ani am lucrat la directiva Serviciu Universal, cum a reamintit și Malcolm, acest număr 112 a demonstrat că e absolut necesar și rapid pentru binele cetățenilor și doamna Gephardt a spus, cred că acum trebuie ca Comisia, Parlamentul, ca și statele membre să coopereze și între ele și cooperatorii să se introducă în practică cât mai rapid tehnologic se poate introduce, se poate perfecționa sistemul eventual în anii următori, bineînțeles, dar este absolut necesar să existe voința politică aici cu toții, pentru că e ceva care trebuie aplicat de urgență să avem un program pe întregul teritoriu european. Cred că e o necesitate, ține de domeniul evidenței și putem face și e suficient să vrem cu adevărat și să fie introdus cât mai rapid președintele, domnul Ares. Fine, domnul Ares, ca președinte la grupul de lucru privind uh, comerțul electronic, dar pe scurt, domnule Arias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vreau și eu să vă felicit. Rapid vreau să spun că diversele formule și modalități în care acest model, aceste sisteme de apeluri de urgență <clears throat> pentru a stabili condițiile concrete în care s-a produs accidentul, pentru a stabili câte persoane erau în autovehicol, ce tip de accident a avut loc, în ce limbă se va vorbi, pentru că dacă avem 26 de limbi, trebuie să știm care va fi prima limbă în care va fi transmisă informația cu privire la accident ce se întâmplă, de exemplu, când cineva închiriază un automobil, merge dintr-un stat membru în altul, care va fi acolo limba de comunicare. Doream să știu cum se tratează acest regim lingvistic. Mulțumesc. Președintele, bun. Am intrat deja în timpul alocat votului, dar cred că mai avem ceva timp la dispoziție. Domnul Van de S-au pus multe întrebări. Eu nu cred că putem să răspundem la toate astăzi. Nu știu care sunt aspectele principale. Dacă puteți să vă concentrați pe calendar, să clarificați care credeți că e legătura între activitatea noastră și propunerea noastră legislativă, ce caracter ar fi util pentru comisie și alte aspecte foarte importante. Și apoi, dacă și domnul capitan Urbanec vrea să facă niște ultime comentarii înainte de a ne părăsi, o să-i dau o ocazie dacă dorește să profite. Domnul Pandepar, de la Comisie mai întâi. Merci. Ce que j'entends, c'est... Mulțumesc. Ce am receptat aici, întâi că e un uh, sprijin puternic pentru numărul 112. Vă mulțumesc și cu siguranță sprijinul dumneavoastră pentru 112 și în consecință pentru numărul e-call e esențial. Timingul, calendarul. Am uh, trecut cam rapid peste timing, peste calendar, dar scopul este să avem în 2015 toate autovehiculele dotate cu acest e-call, autovehiculele pentru călători și autovehiculele ușoare. Deci actele legislative vor fi adoptate în planificarea foaia de parcurs e în uh, <clears throat> diapozitive și puteți să le consultați rapid în legătură cu costurile. Costurile instalării pentru autovehicul, cei la bordul vehiculului în prezent, se leagă de economiile de scară. Dacă ar fi la mai multe autovehicule, ar costa mai puțin, credem că ar fi cam uh, 80 de euro pe autovehicul pentru PSAP, echipamentul depinde dacă numărul 1-2 e deja aplicat, uh, există puține costuri suplimentare. Auzim că costurile pentru aceste PSAP sunt adesea organizate între 30.000 de euro și 300.000 de euro în funcție de dimensiunea sistemului PSAP. Celălalt aspect legat de operator și de limbă, ce am văzut acolo, datele sunt transmise electronic, afișată operatorului, acestui PSAP în propria limbă. Deci dacă vehiculul e francez și călătorește în Anglia, ce o să vadă serviciul de urgență vor fi date traduse în limba engleză. pentru comunicarea între automobil și serviciu de urgență. Aici există un canal uh, voce deschis automat sau care se poate deschide și manual de către victimele accidentului din automobil. În fine, în legătură cu numărul de persoane, informațiile cu privire la numărul de persoane sunt informații care pot fi transmise automat pentru că se leagă și de numărul de centuri de siguranță conectate. Asta dă numărul de călători. Mulțumesc. Uh, uh, yes, uh, so would, you, would, you, would our Czech visitor, would you like to... Um, uh... uh Domnule capitan Urbanec, aș dori, ați dori să faceți câteva comentarii pentru a conchide? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit numeroase întrebări din partea europarlamentarilor și aș dori să fac uh, câteva observații cu, în ceea ce privește costul pentru acest uh, sistem PSAP. La ora actuală nu pot să fac o estimare concretă, nu știu cât costă. costurile presupuse de pune în aplicarea serviciului ICO depind de tehnologia care se folosește deja în statele membre. Dacă un stat membru beneficiază deja de tehnologia modernă PSAP, atunci costurile presupuse de punere în aplicare a serviciului ICO nu vor fi considerabile. Însă, dacă statul membru are în continuare vechea tehnologie care nu oferă servicii la calitatea așteptată, atunci nu mai e vorba de punerea în aplicare a serviciului coach, ci de calitatea generală a serviciului 112 apel de urgență în statul membru. Prin urmare, trebuie făcute investiții suplimentare în statul membru și nu doar pentru ceea ce presupune serviciul ICO, pentru că dacă dorești să furnizezi cetățenilor un serviciu de calitate, de apel de urgență 112, trebuie făcute aceste investiții. Al doilea aspect pe care doream să îl comentez era, este cel referitor la bariera lingvistică. După cum spuneam în prezentarea mea, există într-adevăr această problemă în cadrul serviciului 112. De exemplu, cinci apeluri sunt într-o limbă străină. Trebuia să rezolvăm această problemă înainte de punerea în aplicare a serviciului ICO. Ca atare, punerea în aplicare acestui serviciu nu presupune o provocare diferită pentru noi, pentru că nu există o modalitate de a anticipa limba pe care o va vorbi victima accidentului. Dacă sună de pe un telefon cu număr austriac, s-ar putea să vorbească italiană. Numărul apelului nu poate anticipa limba care va fi folosită în cadrul acestui apel reiau, nu e vorba de o problemă referitoare la serviciul ICO. Această chestiune trebuie rezolvată în cadrul unui alt grup de discuții referitoare la apelurile de urgență. Acest lucru nu trebuie abordat în cadrul serviciului COD pentru a nu întârzia și mai mult pune în aplicare acestui serviciu. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnule președinte, mulțumim pentru că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră practică. Cred că acest lucru sublinează încă o dată importanța acestui serviciu și eu sunt raportor din umbră, nu am dorit să iau însă din timpul alocat. Cred că informațiile pe care ni le-ați prezentat, care vin din acest serviciu ICO, sunt uh, independente de limba folosită. Cred că dacă există un accident considerabil, serviciile dumneavoastră vor primi informații mult mai numeroase referitoare la accidentul respectiv decât ar fi primit înainte și cred că acesta este avantajul uh, impresionant al acestei tehnologii pe care trebuie să o promovăm și mai mult. Doamna Sănăluva, pot uh, să vă rog să conchideți cât se poate de succint pentru a ne spune cum doriți ca această discuție să continue în viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor celor care au uh, pregătit aceste prezentări de astăzi. Aș dori să vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Am uh, discutat o serie de aspecte tehnice, am împărtășit experiențe practice. Cred însă că și comentariile noastre arată că există voință politică uh, pentru a introduce acest sistem. În ceea ce privește pașii următori care vor fi întreprinși, cred că Înainte de a redacta acest raport, aș dori să mă întâlnesc cu raportorii din umbră și împreună cu aceștia aș dori să identific aspectele variate ale acestui raport și să găsim acele măsuri care ar fi adecvate pentru punerea pe care ale acestui sistem. Colegul nostru, domnul Koch, a ridicat deja această problemă și eu sunt membra a Comisiei Trans și aș dori să discut această chestiunea unei posibile colaborări între cele două comisii, deoarece dorim să ajungem să creăm o sinergie, deoarece avem nevoie de acest lucru pentru uh, munca noastră în Parlament. Aceasta este părerea mea referitoare la viitoarele măsuri. Aștept până la răbdare această întâlnire. Trebuie să revenim la întâlnirea coordonatorilor, să reorganizăm calendarul. Cred că dumneavoastră și domnul Koch trebuie să transmiteți urările noastre Comisiei Trans, deoarece suntem întotdeauna dornici să colaborăm, îndeoseb că mine vorba de un dosar atât de important. Vă mulțumesc, într-adevăr. Trecem în continuare la un vot foarte scurt. Îl facem astăzi deoarece suntem presați de timp. E vorba de un aviz referitor la guvernanța corporativă din partea Comisiei Jurii. Din păcate, doamna Legrip Grip se află în întârziere deoarece se pare că s-au furat cabluri pe um, linia Talis. Există companii care pot urmări mm, cu precizie uh, metalul. Există companii europene care dezvoltă această tehnologie la nivel european, cred că reprezintă un exemplu foarte clar, însă dânsa n a subliniat că este dispusă să ne lase să continuăm cu votul și am să-l invit pe coordonator, pe domnul Schwab, să ne indice dacă există anumite aspecte esențiale care trebuie menționate, dar cred că putem continua și să trecem direct la vot. Vom folosi votul electronic dacă e nevoie. Cred că știți deja cum se desfășoare. Să trecem așadar la raportul domnei Legrip, cadrul de guvernanță corporativă pentru companiile europene. Amendamentul de compromis 1 pentru împotriva a trecut. Amendamentul 1 pentru împotriva adoptat. Trecem la amendamentul 5. Votul este deschis. Există 32 de persoane care votează, văd că mai există o serie de cartele de vot care sunt introduse la, acum. Da. 38 de carduri sunt introduse, doar 36 au votat. Prin urmare, cei care nu au votat pot să fac acum, închid votul. Amendamentul este respins cu 22 împotrivă, 16 în favoare. Amendamentul 6 de doamna Corața bilț pentru împotrivă adoptat. Amendatul de compromis 2 pentru împotrivă adoptat. Amendatul 11, domnul Dion, pentru... Cred că vom deschide votul referitor la acest amendament. Amendamentul 11, votul e deschis. Votul este închis. Respins. Amendatul 13, domnul Schmidt, pentru Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat 19 pentru 18 împotriva. Prin urmare, amendamentele 14 și 15 sunt caduce. Trecem la amendul 16, nu greh, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 17, doamna McClarking, Votul este deschis la amendamentul 17. Votul este închis. Respins. Prin urmare, amendamentul 19 se supus la vot pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 18, deschid votul, amendamentul 18, Mă bucur că există 39 de membri prezenți astăzi. Votul este închis. A adoptat 25 pentru. Amendamentul 20. Votul este deschis. S&D are un uh, vot extra dacă cineva poate să scoată cartela de vot. Atunci înseamnă că vor fi doar 38 de membri. Cineva poate să-și scoată cartela înainte de a închide votul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 21, domnul de Jong. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 22, doamnele Grip și ceilalți. Pentru, împotrivă, abținări adoptat. Înseamnă că 23, 24 și 25 sunt caduce. 29 de asemenea e caduc. Trecem la amendamentul 26. Vom vota pe părți. Prin urmare, voi deschide votul referitor la partea întâi a amendamentului 26. Votul este închis. Adoptat. Voi spune la vot acum partea a doua pentru, împotrivă, adoptat. Și partea a treia pentru, împotrivă, de asemenea, adoptat. Trecem la amendamentul 27. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat amendamentul 28 al domnului Greh pentru împotrivă adoptat amendamentul 30 votul este deschis votul este închis respins amendamentul 31 votul este deschis Votul este închis. Respins. 18 pentru 19 împotrivă. Prin urmare, supunem la vot amendamentul 34 al doamnei Weiler, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. A doua parte, pentru. Votul este deschis la a doua parte. Votul este închis. 19 pentru 19 împotrivă, prin urmare este caduc. Amendamentul 32 al doamnei McClarkin. Votul este deschis la partea 1. Votul este închis. Adoptat. Și acum să punem la vot partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 33 este caduc, prin urmare trecem la amendamentul 35 pentru, împotrivă, adoptat. Și acum uh, supun la vot avizul în ansamblul său, deschid votul electronic. Votul este închis. Avizul este adoptat, 35 de voturi pentru, 2 împotrivă. Îi mulțumim prin urmare doamnei lui Grip în absența dânsei și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că ați fost prezenți la vot înainte de a ne părăsi pentru că urmează un proiect important. Aș dori să urez bun venit unor doi noi membri ai comisiei pe care îi văd prezenți. Doream să urez bun venit domnului Hatzimakakis, ca nou membru al comisiei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 și embarcațiuni personale. Vă rog ca cei care nu vor uh, rămâne această prezentare să părăsească sala în liniște, deoarece vom continua cu prezentarea referitoare la studiul de impact. Prin urmare, după cum spuneam, e vorba de un de o re- revizuire importantă a directivei privind piața unică pe care o va examina această comisie. De asemenea, doresc să răspund venit raportorului de la Comisia Trans, domnul Robert Zila cât și raportorii de la Comisia Envi, domnul Tatarela, care sunt prezenți astăzi și care sper că vor lua parte la discuția referitoare la studiul de impact, deoarece amândoi au avut contribuții importante referitoare la această propunere. În ceea ce privește raportorii din umbră, domnul Schwab este un raportor, domnul Retro este reprezent, domnul Manders, domnul Rulers, și sper că domnul Dion va reveni, doar ce și dânsul este raportor din umbră. Doresc să urez bun venit domnului Girau de la Digi Enterprise, care este șeful unității pentru aparatură electrotehnică și care este răspunzător de această propunere. După cum știți, când vine vorba de dosare atât de importante precum acesta, Comisia Parlamentară ei cere comisiei să prezinte un rezumat al studiului de impact, lucru care ne va permite să ne facem o imagine mai clară referitoare la punctele pe care le-au abordat și problemele cu care s-au confruntat, cât și soluțiile propuse. Vom asista așadar la o prezentare din partea dumneavoastră, iar apoi vom uh, asculta întrebările raportorilor și raportorilor din numărul Să dau domnului Girau cuvântul imediat pentru a prezenta această propunere importantă. Aveți cuvântul. <coughs> Mr. thank you very much for the opportunity. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că, pentru că îmi dați ocazia de a oferi unele explicații privind schimbările care sunt acum în discuție în ce privește propunerea Comisiei asupra legislației directivei privind uh, embarcațiunile de agrement. Uh, putem începe așadar cred că putem începe prezentarea. Sigur, având foarte puțin timp la dispoziție, vom încerca să facem o prezentare sumară a evaluării de impact și a schimbărilor uh, care sunt uh, propuse. Ne vom concentra pe trei zone. Informații generale în legătură cu acest sector, care este legislația actuală și care sunt schimbările propuse. În ce privește dimensiunile sectorului, e important să subliniem că e vorba de 270.000 de persoane angajate în acest sector Vânzările totale în Uniunea Europeană sunt de peste 9 miliarde de euro. Avem 2600 de constructori de embarcațiuni și 40 de constructori de motoare. Este un sector foarte puternic orientat spre export, deci rata de export e 3 la 1. De asemenea, este important să Înțelegem că acest sector a fost foarte rău lovit de criza economică din 2008 și 2009 cu practic o oprire a vânzărilor. În 2010 s-a produs o refacere, dar suntem foarte departe de nivelurile de producție dinaintea crizei. În ce privește legislația actuală? Obiectivul, directiva 94-25, obiectivul a fost să se creeze o piață internă pentru embarcațiuni de agrement și să se armonizeze la nivel european cerințele de siguranță și de mediu uh, area de aplicare, bărci de agrement, bărci, bărci personale, embarcațiuni personale, e, e, motoare de propulsie, uh, navele parțial uh, construite și o, o listă de componente, un set de componente. Și este Eh, sunt excluse canoele, caiacele, bordurile de surf, navele istorice, navele de curse, navele experimentale, submersibilele, care au, reprezintă o altă piață. Această legislație are o abordare nouă, în sensul că stabilește doar cerințele esențiale și apoi uh, detaliile tehnice sunt uh, stabilite în standarde armonizate care să respecte uh, cele 60 de standarde active în acest domeniu. În ce privește cerințele care trebuie Eh, luat în considerare. Există patru categorii de embarcațiuni legate de uh, forța vântului și de înălțimea valului pe care ele le pot suporta. Deci aceste sunt, acestea sunt criteriile pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când eh, ne gândim la cerințele esențiale. S-a făcut un amenda, o amendare a acestei directive în 2003, atunci s-a extins area de aplicare la Uh, embarcațiunile personale și uh, motoarele de propulsie, s-a introdus o așa numită uh, evaluare de conformitate post-construcție pentru a ține seama de conformitatea embarcațiunilor care, de exemplu, sunt importate în Uniunea Europeană de utilizatori care sunt membri ai unor cluburi sportive. Dar aceste embarcațiuni nu vin prin canalele obișnuite de import, prin circuitul importatorilor obișnuiți. Așadar, era necesar să ne asigurăm de conformitatea acestor uh, nave și de asemenea s-au introdus cerințe de mediu privind emisiile uh, poluante și emisiile de zgomot ale motoarelor și s-a propus că, ca o revizuire ulterioară să aibă loc în lumina evoluțiilor tehnice. Așadar, în ce privește cerințele esențiale, există o cerință generală legată de identificarea uh, carenei, arenei, uh, să existe identificarea constructorului și așa mai departe. După aceea cerințe de integritate și cerințe structurale privind caracteristicile navei, după aceea caracteristicile de manevrare și de cerințe de instalare privind motoarele și alte sisteme electric, uh, de direcție și așa mai departe. Evaluarea de conformitate deschide posibilități foarte largi uh, constructorilor, fabricanților. Există diferențe între uh, embarcațiunile sub 12 metri și peste 12 metri. În practică există posibilitatea unei declarații pe proprie răspundere privind conformitatea, cu urmate de anumite teste și în multe alte situații se presupune intervenția organismelor de evaluare a conformității. Același lucru este valabil și pentru componente. Pentru embarcațiunile personale există de asemenea posibilitatea uh, declarației de conformitate pe propria răspundere și începește intervenția organismelor de evaluare a conformității, uh, aceasta se referă la emisiile poluante, la emisiile uh, de zgomot, la nivelul de zgomot. Modulele care trebuie folosite pentru aceste evaluări depind de metodele de evaluare a conformității, dar majoritatea cer și intervenția uh, organismelor abilitate. Uh, situația actuală. Pregătirea revizuirii a început deja din 2004 cu un studiu urmat de un prim studiu de evaluare de impact, un raport al Comisiei apoi în 2007, un studiu de impact uh, suplimentar în 2008 și o consultare publică în 2009. Și a durat până în 2010. Principalele schimbări. Practic, uh, s-a luat uh, în analiză două abordări. Prima a fost de a evalua care ar putea fi principale schimbări necesare legate de prevederile legislației și apoi ce schimbări vor fi necesare în ce privește partea de mediu și de în nivelul de zgomot. Luând în considerare schimbările intervenite în legislație. Așadar, s-a făcut o primă evaluare și anume că care, din care a rezultat că exista o nevoie de a clarifica unele definiții și o parte a ariei de aplicare și nevoia de a clarifica evaluarea post-construcție și ce fel de, la ce fel de produse ar trebui să se aplice. De asemenea, a existat nevoia de a lega uh, directiva, de a alinia directiva cu cadrul uh, juridic și cu prevederile tratatului de funcționare al Uniunii Europene în ce privește actele de implementare și delegate. Apoi, în, în privința emisiilor poluante, aici uh, nivelurile s-au uh, revizuat cu, în ideea de a îmbunătăți performanța de mediu a uh, embarcațiunilor și de asemenea s-a luat în considerare posibilitatea de a promova competitivitatea acestui sector. Așadar, în ce privește area de aplicare, prevederile care au fost clarificate, aș vrea să repet că nu există schimbări majore în această zonă. Aceste prevederi sunt uh, mai degrabă unele de clarificare. Deci e vorba doar de embarcațiuni personale uh, pentru scopuri sportive și de plăcere. Uh, ambarcațiunile amfibie sunt excluse și este specificat că canoele și caiacele uh, care sunt propulsate numai de prin uh, vâsle sunt de asemenea excluse și apoi a existat nevoia de a lua în considerare noi definiții specifice sectorului în ce privește ambarcațiunile construite pentru uh, uzul propriu, pentru a clarifica relația dintre acest concept și conceptul de a utiliza uh, o, o ambarcațiune parțial construită și, al, în al doilea rând, a fost conceptul de importator privat legat de evaluarea post-contractare, deci în, aici scopul fiind să se clarifice că aceste prevederi se aplicau uh, navelor, embarcațiunilor uh, personale. În ce privește armonizarea directivei cu noul uh, cadru juridic, și e vorba de cunoscutele prevederi juridice, regulamentul 765 pe 2008 și decizia 768 pe 2008. Prevederile relevante, prevederile relevante au fost incluse acum și în legislația privind embarcațiunile uh, recreaționale. Apoi, în ce privește limitele de emisii poluante, s-a analizat nevoia unor limite mai stricte, dar trebuie să nu uităm de asemenea că contribuția acestor uh, embarcațiuni la emisiile totale este de 0,1% și emisiile totale de particule fine de 0,01%. scenariile care au fost uh, examinate în ce privește standardele de calitate a mediului, uh, emisiile de noxe n-au depășit standardele decât într-un scenariu de mare concentrare a unor embarcațiuni în aceeași zonă, într-un port, de exemplu, și la momente de vârf Sigur, s-a ținut cont de faptul că în alte regiuni ale lumii se folosesc standarde mai stricte, așadar pentru a vedea ce propune să se facă cu ocazia acestei revizuri. Așadar, trei scenarii au fost evaluate. Primul, ca de obicei, presupus niciun fel de schimbare. Al doilea scenariu, a ținut cont de, a luat în considerare limite foarte stricte de emisii. Al treilea scenariu a avut uh, emisii mai stricte și combinat cu măsuri de reducere a efectelor. Și iată aici câteva sub-opțiuni, uh, câteva posibilități, în al doilea rând utilizarea unei scheme de flexibilitate, în al doilea rând utilizarea unei perioade de tranziție și în al treilea uh, scenariu utilizarea unei perioade de tranziție cu o perioadă extinsă pentru întreprinderile mici și mijlocii care uh, produc aceste motoare. Rezultatele evaluării au fost următoarele. Impactul economic ar fi Opțiunea 2, deci emisii, limite de emisii mai stricte permite un beneficiu net între 1,9 și 34,1 milioane de euro. Opțiunea, sub opțiunea 1, limite mai stricte cu o schemă de flexibilitate ar avea beneficii nete între 4,8 și 34,6 milioane de euro. Perioada de tranziție ar crește acest beneficiu. 34.9 uh, and până la 34,9 de milioane de euro și a treia subopțiune cu perioadă de tranziție extinsă pentru întreprindere mici și mijlocii ar fi relativ similară în ce privește impactul economic net 5,7 milioane până la 34,8 milioane. În ce privește impactul social, Trebuie făcută o distinție între tipurile de motoare În ambele cazuri sunt două tipuri de motoare și în ambele cazuri pierderile ar fi sub 100 de locuri de muncă. Începește sub opțiunea 3.1, deci schema de flexibilitate se prevede ca motoarele cu combustie internă să aibă pierderi de sub 4 uh, și alt tip de motoare sub 100 de locuri de muncă. Și pentru uh, schemele de tranziție mai stricte, pierderile de locuri de muncă ar fi improbabile pentru motoare cu aprindere prin compresie și sub uh, 100 de locuri de muncă pentru cele cu aprindere prin scânteie, iar dacă extindem perioada de tranziție pentru întreprindere mici și mijlocii, pierderile de locuri de muncă ar fi uh, improbabile. Așadar, concluziile De asemenea, s-a evaluat posibilitatea de a reduce nivelul de uh, zgomot. În ce privește acest subiect, trebuie să ținem cont de faptul că emisiile de uh, nivelul de zgomot nu are legătură doar cu motorul, ci cu o combinație de factori, uh, cum ar fi zgomotul pe care îl face carena, percepțiile fizice, condițiile fizice, vântul, înălțimea valurilor și trebuie ținut seama de faptul că percepția zgomotului nu este un concept obiectiv, ci un o, concept subiectiv, depinzând foarte mult dacă este zi sau noapte, depinzând foarte mult de topografie și așa mai departe. Așadar, reducerea zgomotului motoarelor, concluzia la care s-a ajuns a fost că ar contribui doar parțial la reducerea percepției zgomotului de către persoane care sunt în apropierea uh, embarcațiunii. Reducerea și mai mare a limitelor de zgomot care sunt prevăzute în legislație. Reducerea aceasta este foarte, are niște beneficii foarte mici comparativ cu costurile pe care le-ar presupune reproiectarea motoarelor pentru a obține de la motor o reducere a zgomotului. Ținând seama de faptul că aceste costuri nu se vor traduce automat și proporțional într-o uh, percepție mai scăzută a zgomotului de către consumator. Și atunci am examinat care sunt uh, celelalte posibilități disponibile să reducem zgomotul uh, de la embarcațiunile de agrement și personale și aceste posibilități sunt legate de reducerea vitezei în anumite zone și, prin urmare, articolul 5 din uh, propunerea de directivă deschide drumul statelor membre și posibilitatea statelor membre de a impune în astfel de zone anumite limite, permițând, prin urmare, o reducere a zgomotului folosind aceste instrumente. Așadar, în ce privește emisiile poluante, opțiunea a fost de a folosi o perioadă de tranziție combinată cu o perioadă de tranziție specifică pentru IMM-uri, începește producția de motoare și să nu propunem schimbări în ce privește limitele. Aș vrea să subliniez că aceste limite au de asemenea un impact pozitiv în ce privește competitivitatea și locurile de muncă, pentru că una dintre problemele cu care se confrunta uh, industria europeană uh, era aceasta existența unor cerințe diferite la nivel mondial și din acest motiv trebuie să aibă cel puțin două linii de producție cu costuri uh, separate pentru a îndeplini cerințele în diferitele părți ale lumii. Ce se propune acum este foarte similar cu ce se face în alte părți ale lumii și prin urmare va permite industriei noastre să facă economii uh, de scară și, uh, prin urmare, e, reprezintă și o promovare a competitivității. Așadar, am dorit să încheiem aici această prezentare. Mulțumim pentru atenție și sigur suntem uh, disponibili să oferim orice clarificări pe care le-ați uh, dori dacă aveți nevoie. Mulțumim! Good. Well, thank you very much indeed. Președintele, mulțumesc pentru această precizare a contextului. Vom începe discuția, dar înainte aș vrea să urez bun venit la comisia noastră unui grup de studenți de la Universitatea Aston and constituency. I see Professor Copsi. și uh, profesorul Copsi care este acolo în spate. Bun venit la reuniune și o coincidență că au sosit uh, tocmai ca să audă când o să prezint raportul meu. Nu știu dacă se așteptau ca și embarcațiunile de agrement să fie pe agenda, poate vreau un subiect mai interesant, dar asta e. Vom avea o rundă de intervenții din partea raportorului și a raportorilor din umbră. Cred că domnul Schwab e aici, domnul Repa, domnul Codrati, domnul Mandals, doamna Rudă și domnul De Jong, din păcate nu e, dar o să vină mai târziu. O să deschid eventual discuția ca raportor. Cred că e foarte util să avem această revizuire a evaluării de impact după cum a arătat comisia, e vorba de revizuirea în directive care este aplicată de o perioadă îndelungată de timp și ați precizat de asemenea <clears throat> volumul de pregătire, perioada de pregătire care a început de fapt din 2007 pentru această revizuire. Cred că a venit momentul să se ia hotărâri în acest sens, astfel încât cei mai afectați, adică producătorii și cetățenii, să vadă îmbunătățirile propuse unul dintre elementele în legătură cu care vreau să pun o întrebare, la care v-ați referit la sfârșit, dar nu ați insistat foarte mult în analiză, noile limite de emisii poluante de la aceste motoare, noile propuneri pentru emisiile poluante pentru embarcațiune cu motor sunt identice cu cele din uh, Statele Unite ale Americii. Deci, din perspectiva exportatorilor, și cred că ați arătat în mod util <clears throat> volumul de exporturi uh, realizate de producători europeni, deci ar fi o îmbunătățire semnificativă pentru ei. Și cred că e salutar că începem să vedem uh, reglementări pe plan mondial. Deci ar fi o parte interesantă a dezbaterii. să vedem cât de departe <clears throat> avansează această discuție în al doilea rând, cred că au fost niște prevederi noi despre alinierea cu pachetul de nou alte directive eh, legate de alte bunuri. Vrem să știm dacă există chestiuni specifice aici, dar cred că avem chestiuni similare cu cele la care ne ocupăm la motociclete. Um, și mai mult pentru că acolo vor fi la embarcațiuni sunt multe embarcațiuni realizate la comandă și nu toate sunt standardizate. Ați vorbit despre un proces de aprobare individuală și aș vrea să aud perspectiva dumneavoastră în legătură cu cât de departe trebuie făcute schimbări aici, acest proces, în ce măsură e supravegheat de statele membre. Dacă chestiunea de ordine publică în legătură cu care trebuie să atragem atenția în raportul final, acesta era primul comentariu. Acum, eventual, o să invit uh, raportorii din umbră să comenteze și aș vrea să precizez, de asemenea, ca de obicei, că raportorii din umbră și cei de la VIS, care și ei fac parte în echipa noastră, va trebui să conlucrăm foarte îndeaproape Mulți dintre dumneavoastră știți că va exista și o misiune de stabilire a faptelor, cu, să ne întâlnim cu producătorii de motoare și de embarcațiuni la Düsseldorf, joi, în această săptămână. Oricine dorește să ni se alăture la această misiune este binevenit, trebuie doar să vă ă, întâlniți, e destul de devreme dimineața, dar e important să vedem ă, care este părerea celor care vor fi cei mai afectați. Presupun că și raportorii pentru aviz sunt dornici să intervină. Să începem cu raportorii din umbră, din comisia noastră, apoi domnul Zil și domnul Taș, apoi domnul Coverati și oricine altcine. Domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea subțintă. Aș dori de asemenea să adaug că, după părerea mea, programul elaborat de secretariat corespunde dorințelor actorilor implicați. În al doilea rând, subiectul mi se pare extrem de fascinant, deoarece Ambarcațiunile de, angrame, de agrement m-au atras încă din, tinere, din tinerețe, din păcate nu posed nici până ziua de astăzi una, însă sunt extrem de atent în ceea ce privește utilizatorii, cei care cumpără și directiva care vizează această embarcațiune. Am uh, luat contactul cu reprezentanții industriei și ai producătorilor. Mi se pare că prezentarea comisiei din această dimineață a fost extrem de utilă, îndeosebi în ceea ce privește acest subiect. Misiunea de uh, adunare de colectare de date din Düsseldorf mi se pare foarte interesantă. În vară am uh, fost și la Bodensee uh, și am luat legătura cu producătorii. În ceea ce privește măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon prevăzute de directivă, corespund, după părerea mea, acelor puncte care pot fi atinse din punct de vedere economic și pe care le pot realiza producătorii fără a duce la distorsiuni pe piață. Vedem că acest subiect are consecințe ample, e o discuție pe care o purtăm la nivel general în, în Uniunea Europeană. Cel de-al doilea aspect care se pune din punct de vedere politic este dacă putem într-adevăr să uh, stabilim niște limite pentru emisiile de zgomot. Am fost raportor pentru emisiile de zgomot pentru uh, pneurile pentru automobile. Știu cât de greu este să se stabilească cum anume trebuie să fixăm aceste plafoane pentru emisiile de zgomot, însă credem că acest lucru poate fi realizat Poate pe aici și acolo ar trebui făcute câteva modificări, iar în al treilea rând aș dori să spun că mm, consider că deoseb după scandalul referitoare la um, implantele de uh, silicon PIP, trebuie să verificăm foarte clar dacă producătorii respectă prevederile pentru piața internă și uh, dacă se le respectă pe termen lung. Mai există un aspect care trebuie lămurit în țara mea, și anume că această directivă este aplicabilă și pentru acele persoane care dețin privat ambargațiuni de agrement, agrement, lucru care în Germania nu a fost prevăzut până la ora actuală, deoarece sunt incluși doar acei uh, furnizori comerciali, iată de ce ar trebui să includem și motovehiculele nautice. Însă e vorba de un aspect pe care trebuie să-l uh, clarifice organismele legislative în Germania. Până acum însă mi se pare laudabilă această propunere. Mulțumesc. Uh, Mr. Rappel. Mulțumesc, domnul Rappel. Erittäin asiantuntevasta alustuksesta. Tuota, minä olen myös kiinnostunut veneistä ja... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru această prezentare care arată niște aspecte de mare interes și pe mine mă interesează foarte mult acest domeniu de, legat de embarcațiune de agrement. Mă bucur când pot să plec din port fără să am motor la embarcațiune și să pot să revin tot fără motor. Înțeleg evident că nu putem să renunțăm la motoare. <clears throat> Nu trebuie însă să uităm de aspectele referitoare la protecția mediului. Emisiile trebuie reduse, nivelul de zgomot trebuie redus în ceea ce privește aceste embarcațiuni de agrement deoarece au consecințe extrem de ample și pe termen lung. Iată de ce este important să facem acest lucru. Trebuie să atingem niște obiective și anume îmbunătățirea calității aerului și a apei. Bineînțeles, acest lucru nu trebuie să aibă un efect negativ asupra competitivității în ceea ce privește poluarea fonică. Din câte știu, din experiența proprie, cetățenii care folosesc uh, aceste uh, scutere de apă, aceștia adesea folosesc aceste aparate foarte aproape de mal, lucru care este perceput ca creând poluare fonică. Nu trebuie să uităm acest lucru. Am um, discutat cu numeroase organisme și asociații internaționale. Toate și-au exprimat o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de această revizuire. Trebuie să ținem cont însă și de consecințele sociale, de exemplu consecințe asupra ocupării forței de muncă. Sunt însă convins că cu ajutorul domnului Arbor putem să ajungem la o bună soluție și astfel să contribuim la găsirea unei soluții durabile în Uniunea Europeană. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Președinte, mulțumesc, domnul Mandels. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Comisie pentru introducere. E o propunere echilibrată. Sunt de acord cu prima dumneavoastră observație că trebuie să găsim posibilitatea de a avea reglementări globale, mondiale, pentru că în perioada de criză financiară avem nevoie de mai multe exporturi din Uniunea Europeană în alte părți ale lumii și dacă sunt reglementări uh, mondiale, putem uh, <clears throat> da un nou avânt uh, economiei prin construcțiile de embarcațiuni în Uniunea Europeană, unde sunt active multe IMM-uri, cel puțin în țările de jos, dar presupun că și în restul Uniunii. Mă bucur foarte mult că și uh, motovehicule nauticele sunt uh, incluse și schiurile nautice. Acestea sunt uh, de multe ori cele mai problematice embarcațiune mici uh, în funcție de emisiile de zgomot și de alte aspecte. Mă bucur că s-au inclus. Ce am văzut că acum se discută de plasarea pe piață, poate trebui să extindem la utilizarea în Europeană, pentru că Chiar dacă se plasează pe piață, se vinde, dar e ușor pentru cineva să-l importe din afara Uniunii Europene și să o utilizeze, nu știu, pe o insulă. Și nu cred că e bine dacă nu respectă legislația europeană. Apoi, un lucru pe care l-am auzit de la constructori, că dacă utilizează benzină sau motorină în unele țări, motorina Uh, e diferită pentru tractoare de cea pentru automobile. Se permite să se utilizeze ambele la embarcațiuni sau nu? Trebuie să ne gândim și la asta. Și unul dintre ultimele aspecte pe care vreau să le menționez și o să spuneți, poate că nu e momentul potrivit sau locul potrivit la aceste direcții la tractoare și la altceva întotdeauna vorbesc despre licențe și o licență europeană pentru embarcațiune ar fi utilă, mai ales pentru cele mai mici sau de viteză. Dacă nu e bine să se introducă această directivă, o să vă rog să vă notați și să revenim când va fi cazul. Mulțumesc. În mod clar, nu în această directivă. Aici e vorba de construcție, dar sunt convins că domnul Zilă de la Comisia de Transporturi Mm, e mai interesat foarte mult de calificarea și siguranța tuturor operatorilor de echipamente de transport, în vedea că sunt piloți, șoferi, mecanici de locomotive sau cârmaci, o să știe asta. Doamna Ruilă. Am să încerc să fiu cât se poate de succintă, deoarece s-a spus deja aproape tot și nu are sens să repet. Aș dori doar să reiau întrebarea așa nume de ce sunt excluși importatorii privați. Domnul Mandel a pus deja această întrebare și în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de standardele internaționale a fost și întrebarea mea. Iată de ce consider că putem coopera cât se poate de constructiv. Am impresia că cu toții ne îndreptăm în aceeași direcție și propunerea Comisiei este foarte bună. Okay. Um, let's then hear from our two... Uh, și acum să auzim uh, cei doi raportori pentru aviz. Mai întâi domnul Zile și apoi domnul Tatăl. Mulțumesc, domnule președinte. E o ocazie deosebită să particip la aceste discuții și la raportul dumneavoastră și eu aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru prezentare, pentru revizuirea directivei. În câteva cuvinte, încă n-am început să discutăm la Comisia de Transporturi, dar presupun că de, de obicei că vom acorda atenție ca și la alte domenii, la piața motocicletelor și aici la aspecte de siguranță, siguranță și siguranță. Asta ne interesează foarte mult la Comisia de Transporturi. Cred că în acest domeniu o să încerc ca autor de aviz să mențin uh, la un nivel cât mai rezonabil, să nu distrugem competitivitatea europeană pe piața mondială, cum s-a spus, nici la aceste embarcațiuni de agrement și motovehicule nautice. Presupun că vor fi unele discuții cu privire la domeniul de aplicare, ca de obicei, pentru că domeniul de aplicare este un instrument foarte flexibil cu, cu care se pot crea grupuri de interes când se include sau se exclude ceva din domeniul de aplicare a directivei. Ideea aceasta cu licențele europene pentru motovehicule nautice, nu aici locul, dar din câte mi-aduc aminte, e o chestiune care n-a fost discutată la Comisia de transport, dar se leagă strâns. În ce privește emisiile poluante și reducerea, e o analiză de cost-beneficiu făcută de Comisie cu opțiunea 3,3. și reducerea zgomotului. Cred că vor fi ceva discuții în comisia noastră. Nu știu care va fi rezultatul în avizul pe care îl veți primi, dar oricum vă mulțumesc pentru șansa de a fi aici. Mulțumesc. Thank you, Mr. Tatarella. Mulțumesc, domnul Tatarella. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost foarte util prezența mea aici să aud ce aveți de spus și prezentarea comisiei. O bază solidă pentru activitatea noastră. Vorbim despre nevoile de piață. Aici e nevoie de sprijinul nostru. La Comisia de Mediu vom examina în special aspectele legate de mediul înconjurător. În ce privește propunerea Comisiei, cum văd eu lucrurile, aș reacționa pozitiv dar la aceste aspecte comisia noastră are tendința <clears throat> să procedeze cu mare precauție. Sper că înțelegeți ce vreau să spun, pentru că există chestiuni care se leagă de ocuparea forței de muncă, competitivitate, creștere economică, dar pe de altă parte e și nevoia de a ne concentra pe aspecte de mediu. După cum spuneam, senzația mea este că e o abordare bună, aș sugera eventual să se acorde mai multă atenție chestiunii nivelurilor de zgomot. Mi-am notat faptul că Comisia soluționează acesta prin reducerea vitezei doar. În ce privește reducerea zgomotului, mai e și chestiunea siguranței care este pertinentă pe lângă viteză, iar în ce privește combaterea poluării sonore în acest context. Uneori subestimăm impactul poluării fonice. Poate e mai puțin vizibilă decât alte forme de poluare, dar și poluarea prin zgomot afectează pe oameni în mod direct. Mai direct, poate, decât alte forme de poluare a mediului. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu foarte mult pentru aceste comentarii. Alți membri care doresc să intervină? Domnul Coperati, erați pe lista mea. Grazie, președinte. Il lavoro della Commissione. Mulțumesc, domnule președinte. Activitatea uh, Comisiei de revizuire a acestei directive e impresionată, dar tocmai din acest motiv pentru mine ca și pentru unii colegi, există o limită care ține de faptul că nu există dispoziții obligatorii în ce privește poluarea sonoră, în special pentru scuterele nautice. Deci este imposibil să se vorbească de respectarea mediului înconjurător dacă, pe lângă emisiile poluante și diversele elemente care țin de securitatea utilizării acestor mm, dispozitive, nu se ține cont și de poluarea fonică. Sunt uh, vehicule care se deplasează foarte aproape de coastă, de obicei, chiar și cele mai moderne, au încă un nivel de poluare fonică mult prea ridicat și e de neînțeles, mai ales dacă ținem cont de observațiile prezentate de comisie. Nu e adevărat că nu există instrumente tehnice care să permită să se cuantifice precis zgomotul și aș adăuga și că din punctul de vedere al întreprinderilor, obligația de reducere a zgomotului ar trebui ar da un avantaj și mai multă putere industriei europene. După ce se depășește faza inițială a costurilor care vor trebui acoperite, Apoi Europa va fi în măsură să aibă vehicule de <clears throat> capacitate cu totul competitivă, pentru că nu e nicio altă regiune din lume unde să se abordeze aceste aspecte cu atâta hotărâre. Iată de ce recomand uh, ferm o examinare a acestor aspecte, pentru că o muncă bine făcută aici nu poate să aibă astfel de lacune, pentru că, în mod paradoxal, cu cât uh, o muncă e mai complicată, mai complexă, cu atât uh, lacuna sare în ochi. Aș vrea de asemenea să fac observații în legătură cu un alt aspect, și anume autocertificarea. Din punct de vedere al procedurilor, această autocertificare este cu siguranță calea de simplificare și accelerare, dar asta funcționează cu o condiție, cu o singură condiție, și anume ca sancțiunile pentru cei prezintă declarații false, sancțiunile să fie foarte ferme sancțiunea va avea efectul de descurajare și asta ar permite așadar să se acționeze împotriva declarațiilor <clears throat> incorrecte. Dacă vrem să conservăm practica autocertificării, lucru pe care îl pot înțelege, trebuie ca sancțiunile să fie foarte severe. Trebuie să vizăm uh, acest efect de descurajare. Președintele, mulțumesc foarte mult tuturor pentru comentarii foarte utile. O să trag la sfârșit niște concluzii și o să prezint calendarul. Acum, doamnă Geau, care vrea să se refere la una dintre <clears throat> comentariile făcute în legătură cu valoarea de impact și totdeauna chestiunea zgomotului și sunt convins că o să vă referiți. E cuprinzător și a menționată și în textul dumneavoastră, deci puteți răspunde acum. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Aș vrea să confirm că, de fapt, partea legată de mediu din propunere este similară cu cea care există în Statele Unite ale Americii. E vorba aici de promovarea competitivității și menținerea locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Așadar, am respectat pe deplin alinierea cu noul cadru juridic. Am introdus conceptul de importator privat. Se mai discută în jurul acestui concept, dar cum a spus domnul Menders, chestiunea care se pune este să asigurăm conformitatea unor tipuri de embarcațiuni și s-a referit la motovehicule nautice personale care, dacă sunt achiziționate în altă parte, în țări terțe, atunci când sunt utilizate în Uniunea Europeană, să respecte legislația europeană. Este una dintre principalele clarificări care ne-a fost solicitată în discuțiile de pregătire a acestei legislații. Așadar, în ce privește <clears throat> întrebarea legată de zgomot, e o chestiune complicată. Nu am spus că nu e posibil, din punctul nostru de vedere, să se măsoare. Este posibil. Dar ce am spus este că percepția, măsurarea sau zgomotul măsurat și percepția asupra zgomotului sunt lucruri diferite. Un alt aspect este că nu obținem un impact proporțional în reducerea zgomotului măsurat prin impunerea de restricții suplimentare asupra emisiilor de zgomot de către motoare. Zgomotul, pentru a obține un progres semnificativ în acest domeniu, e nevoie de o reproiectare va fi nevoie de costuri foarte mari, nu doar pentru industrie, ci și pentru consumatorii care vor să cumpere astfel de embarcațiuni. Și aici trebuie să ținem cont și de faptul că zgomotul perceput de, de pe embarcațiuni nu se leagă doar de embarcațiuni sau de motorul în sine, ci depinde foarte mult și de alte condiții, cum ar fi concentrarea de embarcațiuni, viteza, condițiile meteo. Deci, pentru a avea eficacitate în protecția consumatorului, toți acești factori trebuie să fie avuți în vedere atunci când vrem ca în practică să obținem rezultate în ce privește reducerea zgomotului. Iată de ce articolul 5 din uh, proiectul nostru legislativ prevede posibilitatea ca statele membre, atunci când si apare situația și apar probleme legate de zgomot, să adopte măsuri pentru a găsi o soluție pragmatică a problemei. Mulțumesc. Uh, well, I think this is something we'll certainly... Cred că este cu siguranță un subiect pe care îl uh, vom discuta cu producătorii vis-a-vis -vis de comentariile pe care le-ați făcut cred că rămân o serie de îngrijorări aici, îndeosebi având în vedere faptul că propunerea dumneavoastră ia în considerare faptul că statele membre vor avea diferite cerințe la nivel național. Cu siguranță există posibilitatea unde autoritățile naționale să recurgă la stabilirea unor limite de viteză și în anumite situații să restricționeze tipul de embarcațiune permis pe respectivele căi uh, fluviale și maritimă. Cred că trebuie să le oferim uh, producătorilor de embarcațiune o serie de indicații clare în ceea ce privește programul deoarece cred că este o revizuire și uh, ne păstrăm o atitudine flexibilă, depinzând de descoperirile pe care le vom face în cursul acestei săptămâni. Uh, vă voi uh, trimite un raport foarte scurt pe care îl voi înainta spre traducere pe 7 februarie și îl vom putea discuta pe 28-29 februarie cu termenul limită de înaintare ale amendamentelor 15 martie, pe care vom discuta apoi în aprilie. Dați-mi voie să-mi întreb colegii dacă acest program este acceptabil. Vom avea așadar suficient timp la dispoziție pentru a discuta acest subiect. Am avut indicații preliminare că până în 25 aprilie Comisia Envi va putea discuta, va putea vota referitor la acest subiect, noi vom putea vota pe 5 mai și în iunie va putea fi trimis în plenară. Iată un program orientativ. Aș dori să în discut cu raportorii din umbră referitor la această misiune și având în vedere că subiectul este încă în pregătire, cred că o lună sau două nu vor uh, reprezenta o uh, deosebire importantă, având în vedere că dorim să aducem îmbunătățiri. Cred că este important să ne întâlnim cu actori implicați, și anume utilizatorii uh, de embarcațiuni. Bineînțeles, uh, trebuie să luăm legătura și cu autoritățile și municipalitățile afectate. Domnul Repo, de asemenea, va avea în Finlanda numeroase căi navigabile importantă despre care va dori să discute. Cătăle, vă mulțumesc foarte mult pentru um, participarea la, referitor la acest subiect și vom trece la următorul punct uh, de pe ordinea de zi prevăzut la 11 și jumătate și anume uh, un schimb de opinie referitor la raportul doamnei Bastos și anume răspunsul nostru la documentul de lucru și chiar broșură trimisă de comisie vis-a-vis -vis de principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor europene în legătură cu funcționarea pieței unice. E vorba de un exercițiu pe care noi l-am cerut cu fermitate din partea comisiei și când a fost publicată această lucrare, ni s-a părut logic să răspundem la ea. Și cred că este important să oferim și altor comisii parlamentare posibilitatea de a răspunde. Iată de ce am invitat un număr considerabil de, comisie, de comisii să abordeze o serie de aspecte din această comisie și din acest raport și cred că va fi interesant să auzim din partea doamnei Bastos cum se desfășoară situația și care este progresul înregistrat de acest raport. Domnul Repo, raportor din umbră, este prezent. Doamna Rulă, cred că va răspunde din partea verzilor, doamna McClarking și domnul Diong. Prin urmare, doamnă Bastos, poate doriți să ne puneți la curent vis-a-vis -vis de starea actuală a acestui raport. Avem și aici prezent și pe domnul Verhoeven, care este șeful grupului operativ referitor la piața unică și Solvit, responsabil de această propunere. Am să vă dau poate așadar ocazia să răspundeți la diversele aspecte ridicate și publicațiile făcute. Prin urmare, doamna Bastos, doriți, vă rog să ne informați referitor la situația actuală privind acest uh, proiect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu uh, cât uh, timp am la dispoziție pentru a-mi uh, ține prezentarea, însă am să încerc să fiu cât se poate de succintă. Dore, doream să prezint fundalul acestui raport referitor la principalele 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor europene în legătură cu funcționarea pieței unice. Acest raport este unul um, esențial. Trebuie să ținem cont de situația în care ne aflăm. Ne aflăm în centrul unei crize economice, sociale și financiare. Pentru prima dată în istoria proiectului european există riscuri considerabile că acest proiect s-ar putea prăbuși. Și cred că acest realitate ne determină să ne închipuim o Europa a viitorului care ține cont de cel mai mare număr posibil de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor vis-a-vis -vis de piața unică. Avem nevoie de un uh, proiect nou. Avem uh, nevoie de Europa liberă, proiectată care poate face față și poate veni în întâmpinarea acestor uh, preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor. Prin urmare, acesta este contextul în care este prezentat acest raport. Acesta abordează cele 20 de preocupări identificate vis-a-vis -vis de funcționarea pieței unice așa cum a fost prezentată de comisie. Prin urmare, oamenii se confruntă cu aceste probleme atunci când călătoresc, când se deplasează într-un alt stat membru pentru a trăi și munci acolo, aceste probleme apar atunci când uh, întreprinderile îmi doresc să își uh, schimbe sediu, să se mute într-un alt stat european și să creeze astfel o dimensiune europeană. Aceste probleme apar la nivel zilnic. E vorba de beneficii, accesul la serviciu, de îngrijiri medicale peste tot în Uniunea Europeană, permisă de rezidență, deplasarea cetățenilor între statele membre, recunoașterea calificărilor profesionale, nediscriminarea atunci când vine vorba de găsirea unui loc de muncă, înregistrarea autovehiculelor, recunoașterea diplomelor și așa mai departe. Aș putea să vă prezint aici întreaga lista celor 20 de preocupări, însă nu am să fac acest lucru. Acest raport prezintă uh, o perspectivă de ansamblu a tuturor obstacolelor cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile. Prezintă o analiză realizată de comisie și de serviciul Solvit. E vorba de rețeaua de întreprinderi europene, organizarea, organizația consumatorilor din Europa. Toate aceste organizații și-au adus aportul la realizarea acestui uh, raport toate sondajele care au fost folosite pentru a redacta acest raport atrag atenția asupra unor trei deficiențe principale cu care se confruntă piața unică și aceste deficiențe vizează probleme privind informația, absența informației adesea, de multe ori oamenii nu își cunosc drepturile și nici nu știu cui trebuie să se adreseze pentru a primi informații. O a doua deficiență privește punerea în aplicare a cadrului juridic în Uniunea Europeană în numeroase sectoare, în numeroase domenii. Există o lacună între ceea ce s-a decis la nivel european și ceea ce se pune concret în aplicare. Există și o a treia deficiență, și anume un vid juridic legislație care face ca piața unică să nu se ridice la așteptările cetățenilor și întreprinderilor. În mod frecvent, cetățenii se gândesc că uh, Uniunea Europeană are într-adevăr competența de a reglementa anumite domenii, însă nu are um, această competență și reglementează alte domenii unde cetățenii cred că e vorba de competența statelor membre. Libertatea de mișcare, care ar trebui să fie o importanță esențială. În fond și la urma urmei, libertatea de mișcare este una, este unul din, uh, este una din marile realizări ale proiectului european și e un proces pe care încercăm să-l îmbunătățim în permanență încercăm să eliminăm obstacolele și, bineînțeles, e vorba de uh, competența comisarului Barnier și a noastră ca reprezentanța ai poporului în Parlamentul European să luăm măsuri. Nu putem lăsa aceste 20 de preocupări fără răspuns. E vorba doar de 20 dintr-o listă care este probabil mult, mult mai lungă. Acest lucru ne oferă, cel puțin o abordare, și, bineînțeles, nu există nicio îndoială că legislația pusă în aplicare ne poate ajuta să găsim răspunsuri la aceste preocupări. Adesea există probleme vis-a-vis de uh, statele membre care nu au competențele sau dirigența necesară în uh, transpunerea acestei legislații și în diseminarea de informații vis-a-vis -vis de beneficiile furnizate de această legislație. Nu atrag atenția oamenilor asupra beneficiilor pe care le poate furniza legislația europeană lor în calitate de turiști, studenți sau cetățeni europeni care se mișcă în cadrul Uniunii Europene. Astăzi, în această lume globalizată, ar trebui să lucrăm în favoarea mobilității. Ar trebui să o încurajăm în cadrul Uniunii Europene, în cele 27 de state membre și ar trebui să fim uh, dispuși să ne jucăm pe deplin acest rol economic, social și comercial în această economie globală. Prin urmare, cred că trebuie să dăm dovadă de faptul că ne putem ridica la înălțimea acestor așteptări. Lista este așadar uh, prezentă. Cele 20 de preocupări au fost uh, stabilite. Prin urmare, în Întrebarea este dacă vom uh, veni cu răspunsuri convingătoare la aceste uh, probleme. Dacă reușim să facem acest lucru, cred că vom reuși să consolidăm încrederea cetățenilor în proiectul european. Prin urmare, ține de datoria noastră și îndosebi în acest raport care are o valoare simbolică considerabilă, cred că este important să luăm măsuri cât se poate de repede și eficient pentru a veni cu un răspuns la aceste provocări cu care uh, se confruntă cetățenii europeni și asupra cărora ne-au atras atenția. În cadrul acestei uh, liste de probleme cu care se confruntă uh, zi de zi. Cred, în calitate de raportor, că acest raport este unul extrem de important și aștept cu nerăbdare colaborarea ironică cu raportorii din umbră, cooperarea cu aceștia la elaborarea acestui raport. Există opt comisii ale Parlamentului European care sunt implicate și cred, sunt convinsă că vor avea un rol important de jucat. E vorba de cultură, ocuparea forței de muncă, transport, toate comisiile care sunt implicate. Cred că vom avea o bună colaborare și rezultatul pe care îl vom atinge va reprezenta un semnal foarte important pe care îl trimitem cetățenilor noștri. Pentru a conchide, deoarece e important să lăsăm um, loc pentru discuție referitor la acest subiect important și aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră în ale raportorilor din umbră, am să conchid spunând că Vom prezenta raportul din 19 până 21 martie pentru discuție. Avem un program stabilit Amendamentele vor fi prezentate până pe 12 aprilie și amendamentele vor fi discutate pe 12 mai. Pe 19 iunie se va vota și în septembrie va fi trimis în plenară. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că sunt uh, convinsă că vom fi de acord uh, asupra punctelor 7 și 12 ale ordinii de zi în ceea ce privește deschiderea de conturi și accesul cetățenilor la serviciile financiare, cred că vom ajunge la un acord cu uh, Comisia Econ. pentru a partaja competențele într-un fel care reflectă, într-adevăr, competențele comisiilor. Aștept cu nerăbdare ce aveți de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Bastos, și mă bucur că, de asemenea, că colaborat și cu alte comisii și ne interesează să aflăm ce progrese fac ei. Avem acum uh, intervențiile uh, raportorilor din umbră. Domnul Manders poate va vorbi pentru domnul Ashford, nu? Doamna Rule este aici, doamna McClarkin nu este, domnul uh, De Jong, de asemenea, domnul Chiorc, sunteți raportor uh, pentru altă comisie? Intervenție fără microfon. Foarte bine, spune președintele. Și doamna Gephardt. Așadar, aceasta e lista vorbitorilor. Începem cu domnul Repo. Da, mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt absolut de acord cu ce a spus uh, doamna Bastos, pentru că uh, piața unică, piața internă ne-a permis uh, să aduce multe avantaje cetățenilor și întreprinderilor în ultimii ani. Însă trebuie să recunoaștem că mai există încă destui oameni care consideră că situația e încă uimitoare și chiar bizară. Așadar, trebuie să facem uh, totul pentru a convinge cetățenii și întreprinderile în legătură cu avantajele pieței unice. Uh, competențele profesionale și eh, mobilitatea uh, angajaților sunt lucruri esențiale. De asemenea, trebuie să încercăm să eliminăm orice obstacole care stau în calea comerțului electronic trebuie să găsim soluții pentru a suprima aceste obstacole. Ați uh, menționat acest principiu uh, de soluționare voluntară a conflictelor e un lucru important, chiar esențial pentru buna funcționare a piețelor interne și pentru consumatori și pentru actorii economici. Dacă se dorește să se evite mm, mm, situația în care se ajunge la, se face recurs la uh, tribunalul clasic în cazul unui uh, conflict. Uh, implementarea directivelor și regulamentelor se poate uh, confrunta cu oarecare inerție și inactivitatea autorităților naționale, pentru că în unele cazuri implementarea n-a fost prea fructuoasă și cetățenii au fost uneori victima unor uh, nedreptăți. Și asta ne arată că autoritățile nu au întotdeauna suficientă voință pentru a pune în operă reglementările comunitare. Știm cu toții că aceste directive nu folosesc la nimic dacă nu sunt transpuse în legislația națională. Este așadar foarte important să reflectăm la măsuri de susținere pentru a promova aceste posibilități diferite pentru cetățeni și pentru autoritățile naționale. Este adevărat că e important pentru toți să avem mai multe informații și să cunoaștem mai bine regulile comunitare și punerea lor în aplicare, pentru că pe termen lung cred că este benefic pentru fiecare în parte și pentru piața uh, unică. Cred că, grație doamnei Bastos, vom avea un foarte bun raport care ne va permite să promovăm funcționarea pieței interne comune și asta ne va permite să întărim competitivitatea globală a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Toin Manders nu dorește să ia cuvântul. Doamna Rulă. Uh, uh Mr. Domnul De Jong. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că, din punctul meu de vedere, ne confruntăm cu trei tipuri de probleme. Dacă ne uităm la studiu și e vorba de uh, probleme despre care discută uh, cu alegătorii mei uh, despre piața unică și alegătorii mei sunt foarte sceptici în legătură cu utilitatea pieței unice, însă îmi face plăcere să-i conving de acest lucru. Până la urmă de asta sunt membru al Comisiei INCO. Însă adesea sunt întrebat uh, de oameni care sunt efectele asupra drepturilor sindicale, asupra altor drepturi sociale, de asemenea uh, care sunt efectele în zona impozitării. Oamenii consideră că multe lucruri nu sunt chiar atât de bune în Portugalia și în Grecia în acest moment. Uh, Multe companii uh, hotărăsc să se mute în Olanda, nu pentru că ar vrea să activeze în Olanda, ceea ce ar fi bun pentru piața unică, ci pentru că vor pur și simplu să evite situațiile în care plătesc foarte, impozite foarte mari. Și asta înseamnă pierderi pentru veniturile Greciei și Portugaliei. Asta este un lucru scandalos. Monti, domnul Monti a atras atenția asupra acestei probleme, însă dacă ne bazăm într-un raport numai pe problemele și plângerile care vin spre noi, uh, evităm problemele tehnice cu care se confruntă oamenii. Dacă întrebăm pe oameni în legătură cu termenii mai generale, îi aflăm în legătură cu problemele mai generale. Așadar, ar trebui să dăm atenție uh, nu doar problemelor tehnice, ci și problemelor mai generale. În al uh, doilea rând, al doilea tip de probleme, probleme legate de piață, pe care adesea le discutăm în această comisie, probleme legate de roaming, uh, dreptul de a avea un cont în bancă și așa mai departe. Și ce am uh, observat din acest studiu este că problema energiilor, facturii la energie este, facturilor la energie este atât de complicată încât uh, consumatorii se plâng în mod absolut justificat și acesta e tipul de probleme pe care cred că ar trebui să le abordăm în această comisie. În anii 90, mi-amintesc că am încercat să-mi uh, repatriez mașina din Belgia în Olanda și nu Uh, pot să vă descriu ce costuri birocratice a trebuit să plătesc, n-avea nicio legătură cu funcționarea unei piețe unice moderne. Deci cred că acest tip de probleme merită atenție. Problemele sunt cunoscute, TVA-ul, faptul că e foarte dificil uh, sistemul pentru oamenii obișnuiți și pentru oamenii de afaceri, fiind complicat, este încă uh, foarte vulnerabil la fraudă și aș putea continua la fel Uh, vânzările pe internet cred că sunt viitorul și cred că ar trebui să fie obligatoriu să se creeze un fel de cadru ca să ne asigurăm că uh, uh, pe internet se pot vinde și cumpăra lucruri în mod sigur. Să ne asigurăm că suntem protejați. Așa dar cred că sunt multe lucruri de făcut acolo și doresc raportorului mult noroc, mult succes și sunt nerăbdător să continuăm discuțiile. Președintele, mulțumesc foarte mult și eu sunt de acord cu noastră în legătură cu nevoia de a aborda unele dintre aceste inconveniente pentru cetățeni, mai ales că ne gândim că de ani de zile tot avem această retorică privind piața unică. Domnul Chiorg este următorul și apoi doamna Gebhardt. Mulțumesc. Mai întâi, permiteți-mi să rămân așezat. Comisia a furnizat un document care, după părerea noastră, stabilește direcția corectă pentru activitatea noastră viitoare. De asemenea, susțin acordul cu prima idee din document și anume că piața internă este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și Uh, în mod natural, așteptările cetățenilor sunt de asemenea mari și trebuie să reacționăm în mod clar și lipsit de ambiguitate atunci când ei ne transmit întrebări sau plângeri, uh, mai ales în timpul unei crize financiare. Este așadar foarte important să revizuim uh, procesele noastre interne, dar de asemenea în documentul de lucru e foarte bine și în raportul preliminară este foarte bine că facem un pas înapoi și examinăm operarea întregii piețe interne și acest lucru poate fi foarte util. Odată ce am spus uh, asta, aș vrea să mă concentrez în special pe două chestiuni, nu mă voi referi la întregul document, deși apreciez oportunitatea de a uh, participa ca membru suplant la INCO de acum încolo, însă reprezint și propria mea, comisia mea principală. Prin urmare, aș vrea să mă concentrez în special pe eh, probleme legate de energie și transport, care uh, sunt de competența celelalte comisii unde sunt membru. În ce privește energia, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unei similarități și a unei diferențe în ce privește similaritatea, din nefericire, Asta ridică întrebarea lipsei de implementare în legislația națională și asta este valabil pentru multe state membre. În domeniul energiei, 18 state membre sunt uh, supuse unor proceduri de încălcare a tratatelor din cauza lipsei de implementare și cifra este 16 în domeniul uh, telecomurilor. Asta ne împiedică să evaluăm impactul uh, legislației respective în acest domeniu, pentru că uh, nu, acestea nu sunt traduse în mod eficient și complet în legislația statelor membre și de aici, eh, diferențele în perspectiv, din perspectiva consumatorilor, prima care trebuie uh, marcată este aceea că prețurile cresc eh, brusc în uh, sectorul energetic, în timp ce uh, cele din sectorul telecomurilor cresc și ele sau chiar mult mai puțin sau chiar în unele situații scad. În ce privește sectorul energetic, cred că aceste creșteri de preț se datorează în primul rând creșterilor uh, prețului la materiile prime și uh, uh, lipsei de, de realizări de succes în domeniul creșterii competitivității. Dacă, totuși, dacă nu am avea această legislație, consumatorii ar suferi și mai mult. Mai sunt încă multe de făcut, sigur, în ce privește piața energetică, pentru că structura tarifelor și prețurilor este reglementată uh, la nivel central și lipsește transparența. Din aceste motive, este dificil să interpretezi, să explici uh, consumatorului obișnuit uh, uh, factura la energie care se pare foarte complicată, stufoasă. Uh, așadar, încă mai sunt multe lucruri de făcut, deși majoritatea problemelor vin din infrastructuri și dați-mi voie să menționez aici doar rețelele inteligente sau contoarele inteligente. Acum, trecând la domeniul telecomunicațiilor, aici prețurile stagnează sau scad, și ar, dar ar fi o greșeală să tragem concluzii pă, uh, grăbite. În ciuda acestui declin al prețurilor, uh, operatorii de piață nu acționează în mod corect. Uh, providerii de servicii uh, nu oferă informații clare în legătură cu produsele lor, cu pachetelor de produse și majoritatea plângerilor consumatorilor exprimă această problemă. Sunt convins că experiența pe care o avem și pe care o vom câștiga în domeniul roamingului ar putea fi utilizată în, într-o zonă mai largă. Nu vreau să trag concluzii pripite, însă pentru că vom avea suficient timp să colaborăm, dar dacă ar fi totuși să tragem o concluzie în, aceste, în legătură cu aceste domenii, și în, și în alte domenii acoperite de cele 20 de întrebări, mă, uh, sunt sigur că uh, eforturile noastre nu ar fi în zadar. Președintele, mulțumesc, mulțumesc pentru că ați venit și ați vorbit despre aceste probleme critice, extrem de importante. Sunt de acord cu noastră că autoritățile naționale de reglementare, mai ales în energie, trebuie să se coordoneze mai bine și să uh, rezolve aceste probleme cu care se confruntă consumatorii. Sigur că și în ultima legislatură și în actuala legislatură ne-am ocupat de aceste chestiuni, deci cred că avem o bună ocazie de a colabora cu Comisia pentru Industrie pentru a rezolva aceste probleme și suntem nerăbdători să auzim contribuțiile noastre viitoare. Acum, uh, doamna Gebhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc doamnei Bastos pentru prezentarea dumnea ei și colegilor pentru completări. Cred că eu împărtășesc părerea domnului De Jong și anume când ne aflăm acasă și discutăm cu alegătorii noștri, ne este foarte greu să explicăm că piața unică este ceva pozitiv, ceva pozitiv pentru ei și cetățenii din orașele noastre, din țările noastre, nu au înțeles ce anume face Uniunea Europeană și vorbesc de aceea de la Bruxelles, ce au ales ei și nu vorbesc de noi, și anume Europa noastră, unde trăim împreună. Și acest lucru este cauzat de faptul că facem prea puțin vizibil care să se concentreze pe acele aspecte pozitive pe care le-am atins pentru cetățenii noștri și cred că este o sarcină importantă pe care o avem înaintea noastră. Acesta a fost și unul din motivele pentru care lui Y, în raportul său, a abordat această ideea celor 20 de preocupări principale ale cetățenilor și răspunsul pe care îl furnizăm noi ca Uniune, Europe, Uniune Europeană, și anume să creăm o valoare vizibilă a acestor preocupări ale cetățenilor. Bineînțeles, nu e deloc încurajator atunci când auzim că tinerii ne spun da, doream să deschid un cont, însă nu puteam să fac acest lucru deoarece nu am o reședință Însă reședința nu puteam uh, să o obțin deoarece nu aveam un cont deschis la bancă. Este o situație complicată pentru un tânăr student european Erasmus care dorește să experimenteze ce anume înseamnă Europa și nu e cea mai bună experiență cu care să rămână. Sau dacă cineva spune uh, de exemplu, în cazul meu personal, am fost în Franța, din Baden-Württemberg, regiunea mea, și am parcat pe un loc pentru persoanele cu handicap, cu permisul meu și am primit o amendă deoarece uh, permisul meu nu a fost recunoscut. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 2-3 ani, poate că lucrurile s-au schimbat între timp, însă acest lucru nu face decât să scoată în evidență că există prea puține informații cunoscute. Sau o altă problemă este reprezentată de recunoașterea calificărilor profesionale. Este foarte greu ca persoane care schimbă țara de domiciliu să într-adevăr să lucreze în domeniul în care s-au pregătit. Sau dacă mergem în altă țară, ne confruntăm cu taxe crescute pentru roaming atunci când vine vorba de transferul de date în deosebi. Acestea sunt problemele care se confruntă în mod repetat cetățenii care doresc să trăiască în Europa, cetățenii europeni. Și a venit momentul să rezolvăm aceste probleme. Aceasta este intenția pe care o aveam inițial și pe care trebuie să continuăm să urmărim, și anume să le explicăm cetățenilor, da, există probleme, însă abordăm aceste probleme, vă furnizăm un răspuns și dorim să găsim o soluție la aceste probleme. Iată de ce raportul elaborat de doamna Bastos este atât de extrem de important și atât de volatil din punct de vedere politic, deoarece E vorba de cetățenii noștri cărora dorim să le arătăm că Europa este ceva mai mult decât economie și politică financiară, cu toate că acestea sunt principalele probleme cu care ne confruntăm la ora actuală, dar dorim să scoatem în evidență că există și alte domenii de politică despre care putem discuta și care sunt importante pentru cetățenii europeni. Iată de ce vă urez uh, toate cele bune, vă felicit pentru abordarea dumneavoastră și cred că putem elabora un bun raport și sper să mai aduc și eu o mică contribuție astfel încât cetățenii Uniunii Europene să poată să simtă că aparțin într-adevăr acestei Uniuni. Uh, well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Poate câteva comentarii uh, de închidere înainte de a invita Comisia să ne ofere perspectiva sa și câteva idei uh, de reacție la această broșură, dar mai întâi, vreau să spun că merită să reamintim faptul că această publicare, această publicație a fost prezentată uh, pentru prima dată la Forumul Pieței Unice, la care am participat mulți dintre noi, la Cracovia. A fost o întâlnire de peste o mie de oameni uh, din toată Europa și veniți uh, din diverse zone ale economiei, cetățeni, studenți, tineri și pensionari de asemenea și cred că a fost foarte mult interes manifestat față de acesta și am avut un feedback foarte bun în legătură cu aceste preocupări. Cred că una dintre problemele cu care trebuie să ne confruntăm este că soluțiile pentru cetățenii noștri depind în mare măsură de statele membre, de autoritățile acestora și multe probleme, cum ar fi cele legate de uh, înregistrarea autoturismelor, uh, au legătură cu alte probleme transfrontaliere uh, multe din problemele care au fost prezentate în raportul uh, domnului Lamasur uh, uh, au fost transmise, de exemplu, domnului Sarkozy, acum, încă de acum patru ani și nu a primit niciun răspuns și mă bucur că avem acest raport și că avem contribuții de la alte comisii, pentru că creștem statura politică a acestei acțiuni. Este foarte clar că susținerea publică pentru piața unică nu este atât de puternică cum a fost odată, pentru că e considerată în unele circunstanțe mai degrabă o amenințare decât o oportunitate. Și e considerată uh, mai degrabă că funcționează în mod necorespunzător și necoerent. Și sunt situații, de exemplu, în care cetățenii care vor să facă shopping online, un instrument extraordinar, nu își pot cumpăra produsele pe care le doresc din cauza acestor bariere și restricții care există. Așadar, cred că e începutul unui proces mult mai lung, dar cred că a fost corect să invităm colegii din Parlament și să facem această chestiune noi înșine, pentru că nu are niciun rost să presăm Comisia să facă acest raport dacă după aceea el doar rămâne pe un raft și nu îl face nimeni niciun follow-up și vrem să lucrăm poate împreună cu Comisia la un follow-up mai structurat. Deci poate doamna Bastos vrea să reacționeze la acest lucru. Asta a fost contribuția mea în numele grupului meu. Domnul Herpovan, aveți comentarii? Dacă nu, o invit pe doamna Bastos să încheie acest uh, subiect. No, da, un comentariu rapid, domnule președinte. Mai întâi mulțumesc. Uh, Parlamentului a fost inițiativa dumneavoastră. Noi ne-am bucurat foarte mult să facem acest lucru și toți cei de la Comisie văd importanța acestor eforturi. În ce privește răspunsurile până acum, pe partea practică, a devenit un fel de bestseller. Ni se cere să retipărim, să transmitem peste tot în Europa, deci cel puțin se bucură de atenția pe care o merită și se discută nu doar în forumuri europene, ci și pe plan național, unde merită să fie discutată. Deci e deja ceva care își îndeplinește scopul, iar în rest, în ce privește răspunsurile și reacțiile la nivelul meu, pot să văd că cel puțin uh, există o atenție crescândă pentru nevoia de a ne ocupa de lacune, dar de toate cele trei și deodată și nu doar pe partea legislativă, ci și informare, sfătuirea, consultanțe și implementarea adecvată. Deci este ceva pentru care și acest raport a sensibilizat publicul. Și în rest văd că cel puțin la comisie diverse unități tratează cu seriozitate deci implementează modul în care se caută o soluție, dar după cum spuneați, domnule președinte, nu putem face singur, ci trebuie să facem împreună. So, that is all I wanted to... Asta era tot ce doream să spun deocamdată în această fază. Mulțumesc și așteptăm uh, continuarea conlucrării cu dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Vreau să întreb doar, îmi preconizați din partea Comisiei să existe un rezumat al reacțiilor, răspunsurilor în curând, după cum a spus că s-a discutat, există vreun mecanism de colectare a răspunsurilor cumva? Nu. În momentul de față nu, pentru că nu primim noi neapărat toate răspunsurile. Când trimitem broșuri pentru manifestări pe plan național, nu știm întotdeauna care va fi efectul acelei dezbateri. Deci, răspunsul deocamdată este că nu, nu există un astfel de mecanism. Bun, doamna Bastos, probabil când va trage concluziile, se va ocupa. Vreți să ne spuneți unde am ajuns în ce privește calendarul și alte chestiuni? Și unor alte comentarii doriți să faceți? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate contribuțiile din partea colegilor și a Comisiei Europene. Colegii au prezentat succint bine despre ce vorba aici. E vorba de a acoperi aceste trei lacune, care nu sunt notate Un raport de experți din 95 identificat deja aceste trei lacune de informare, de aplicare a cadrului juridic european și de vid legislativ. Aceste lacune au fost identificate, s-a făcut diagnosticul și acum trebuie să se treacă la acțiune pentru a remedia simultan aceste lacune, pentru că altfel, dacă nu se rezolvă decât problema informării sau izolat problema aplicării directivelor și eventual vrem să legiferăm, să aprofundăm proiectul european într-o legiferare într-un domeniu care încă n-a fost legiferat. Dacă nu există o abordare globală pe cele trei fronturi, altfel cetățenii vor continua să nu fie apărați și acoperiți. Deci ce a spus doamna Gephardt era foarte întemeiat. E nevoie de un efort de voință politică de a remedia. Trebuie să dispunem de instrumente excepționale pentru a remedia situația și trebuie să implicăm autoritățile naționale pentru a reuși să răspundem la aceste preocupări fundamentale ale cetățenilor. Ceea ce, de fapt, ar însemna că vom avea sau vom fi făcut un mare pas înainte pentru a recâștiga încrederea cetățenilor europeni. São os pontos que constam de... Și e nevoie de o abordare precisă care țină de principalele puncte de dificultăți, de îngrijorare identificate în comerțul electronic, aplicarea directivelor roamingul, importul de automobile, problemele cu care se confruntă studenții. Să vă spun între paranteze că un student care vine într-un stat membru pentru stagiul uh, sau bursa Erasmus într-un alt stat membru se confruntă cu aceste probleme care au fost clar identificate de organismele care au făcut ancheta. Se ajunge în statul membru, um, se duce să deschide contul la bancă pentru că proprietarul cere un cont ca să depună garanția pentru chirie, în timp ce banca cere ca să-i deschidă contul, fie un document care să dovedească faptul că are un loc de muncă, fie un document de ședere, deci studentul nu vine să muncească, deci nu are un contract de muncă, nu are nici uh, document de ședere pentru că încă nu a, închiri, nu a realizat contractul de închiriere. Deci uh, exemple de probleme și obstacole cotidiene majore în calea mobilității cetățenilor în spațiul nostru european. În rest, în ce privește celelalte aspecte și puncte identificate, sunt de importanță vitală, energie, apărarea interesului, intereselor consumatorului în uh, alegerea furnizorului de energie. Iată o altă chestiune care impune coordonarea autorităților de reglementare naționale, cum spunea pe bună dreptate președintele nostru și asta depinde în special de disponibilitatea, de existența voinței politice la guvernele statelor membre. Și, desigur, că asta privește armonizarea care se impune la nivelul comunității europene. Iată preocupări identificate mod foarte clar de către cetățeni, bine focalizate, precizate și chestiuni pe care le identificăm și noi ca fiind obstacole majore pentru buna funcționare a pieții interne. Trebuie să spunem de asemenea că IMM-urile um, despre care vorbim uneori excesiv aici, toți spunem că sunt sau vor fi motorul creșterii economice, a relansării economice IMM-urile se confruntă cu dificultăți enorme pentru a permite extinderea dincolo de frontierele naționale pe piața internă, dincolo de țara în care și-au sediul. Se confruntă cu astfel de obstacole, în timp ce fiecare știe că ne confruntăm cu o situație gravă de ocupare, iar IMM-urile creează 90% dintre locurile de muncă. Aceste răspunsuri că trebuie să le dăm simultan acestor trei lacune perfect identificate. De mai bine de 17 ani sunt uh, răspunsuri că care trebuie să le dăm cu eficacitate, cu implicarea instituțiilor, cu implicarea statelor membre. Domnule președinte, în încheiere o să vă spun uh, care e calendarul prevăzut avem timpul pentru a reflecta, pentru a lucra pe fond, în mod coerent, detaliat. Spuneați eu câteva momente în urmă. O să vă dau niște date. Deci în martie schimb de păreri în comisie aici. Apoi, calendarul prevede termenul pentru amendamente 2 aprilie, dezbatere 8 mai, vot în comisie 19 iunie și apoi discuție în plenară în septembrie. Iată un calendar care ne dă timpul necesar pentru a discuta fără nepripiși și avem și timpul ca să putem avea audieri cu experții în comisie sau în afara comisiei. Ca să muncim pe aceste fronturi. Am deja o reuniune prevăzută pentru săptămâna viitoare împreună cu Comisia Europeană pentru a discuta mai focalizat această chestiune. Am intenția de a începe deja să lucrez la structura raportului și când aceasta va fi definită, o să convoc o reuniune cu raportorii din umbra, ca să începem să structurăm, să organizăm ideile, principalele idei pentru a răspunde acestor îngrijorări ale cetățenilor cu cât mai mare eficacitate posibil. Mulțumesc, domnule președinte. Good. Uh, thank you very much. Președintele, mulțumesc. Uh, am auzit așadar calendarul. Evident, lucrați aproape cu mulți dintre cei care prezintă avize, deci e bine să existe flexibilitate cu calendarul. Deci vorbim despre o examinare a proiectului pe 19 martie, termenul pentru 2 uh, aprilie, apoi amendamentele pe 18 mai, votul pe 19 iunie și apoi în plenară în septembrie. Evident, cred că dumneavoastră și secretarul va trebui să verificați că primim toate avizele la timp și apoi să judecăți care sunt cele mai importante, cele cheie de la anumite comisii, pentru ca raportul să fie cât mai solid. Oricum o să vă lăsăm pe dumneavoastră să vă ocupați de această negociere cu tactul și farmecul uh, dumneavoastră obișnuit. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Ultimul punct pentru această dimineață este să primim un raport din partea raportorului domnul Bușoi, care s-a ocupat de buget, e vorba de partea de încheiere, e vorba de descărcarea de gestiune. Avem și raportorii din umbră. Domnul Schwab, Hedes, Solar, dacă nu mă înșel, este aici. Altcineva care dorește să intre? Domnul De Ion e aici. Deci domnul Cristian Bușoi va prezenta acum raportul. Nu știu dacă cineva de la comisie este aici sau nu. Deci, Cristian, o să-ți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. O să fiu cât mai succint pentru că am prezentat deja principalele idei. Când al primul schimb de opinie în luna decembrie, o să încerc pe scurt să prezint liniile principale ale acestui aviz și să dau șansă raportorilor din umbrăște și exprime punctele de vedere. Mai întâi aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru informațiile furnizate, care au fost foarte utile pentru a realiza acest proiect de aviz. Mai întâi, rata de execuție pentru plăți pentru creția de plată. În titlul 12 din buget, mă bucur foarte mult să văd că a crescut în comparație cu exercițiul bugetar precedent, cu exercițiile precedente, dar sunt încă foarte preocupat în legătură cu rata de execuție scăzută în domeniul politicii consumatorului, care a arătat, care se prezintă în conturile DG Sanco. Din, domeniul politică de la DG Sanco, politica consumatorului arată rata cea mai scăzută de execuție. Motivul este că plățile au fost supraestimate. Aș încuraja Comisia să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți fiabilitatea prognozelor și probabil că ar fi util să auzim din partea Comisiei să vedem exact ce a generat această situație. Pe o notă mai pozitivă, salut în special eforturile Comisiei de modernizare a Europortalului, care arată și dă informații foarte utile cetățenilor și întreprinderilor privind drepturile lor pe piața unică și încurajăm ferm Comisia să continue eforturile în această privință, sunt foarte importante. În orice caz, cred că pot să vă spun numele nostru al tuturor că puteți conta pe această comisie sprijinul nostru complet în acest sens. Același lucru e valabil în ce privește promovarea mecanismelor alternative de soluționare a problemelor, cum sunt Solvit sau EU-Pilot. Toate acestea aș vrea să subliniez faptul că Solvit încă mai suferă de, pe, de anumite lacune și aici poate că Comisia ar trebui să facă mai mult pentru a promova Solvit uh, și cu participarea statelor membre, autorităților locale, guverne naționale și a noastră a tuturor membrilor Parlamentului European, în special din această comisie. Centrele, rețeaua centrelor pentru consumatori europene s-a dovedit foarte utilă, deci ar trebui să continuăm să o sprijinim, uh, ținând cont de concluziile studiului care a fost uh, prezentat anul trecut pentru a mări calitatea serviciilor acesteia și a sensibiliza consumatorii. În fine, dar mai puțin important, am inclus în proiectul de aviz două observații în legătură cu vămile. În raportul Curții de Auditori Europene a subliniat o serie de irregularități în declarație națională de Conturi în, uh, în ce privește resursele naționale. Um, erorile în uh, ratele preferențiale de taxe vamale ar sugera ca Comisia Europeană să exercite o presiune mai mare asupra statelor membre pentru a mări, intensifica supravegherea vămilor pentru a evita sume incorrecte la resurse tradiționale proprie. A doua observație în ce privește implementarea codului vamal modernizat, eforturile deja făcute de Comisie în acest domeniu trebuie să fie recunoscute, salutate în ciuda întârzierii acestui proces, pentru că știm cu toții că mm, e un exercițiu complex. Iată de ce încurajez Comisia să țină cont de recomandările Parlamentului în rezoluția privind modernizarea vămilor adoptată anul trecut și să stabilească termene limită mai realiste pentru procesul de implementare. Acestea sunt ideile principale ale acestui proiect de aviz și sunt convins că acest aviz s-ar putea să nu acopere toate chestiunile pertinente. Iată de ce uh, sunt gata să continui discuțiile și uh, mă voi bucura să primesc uh, comentariile, sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, thank you. Well, thank you very much. Președintele, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru uh, uh, această prezentare succintă în avis, doamna Hess. Și, nu, domnul Schwab, domnul Schwab, doamna Hess. Ich für sich. Domnule președinte, am să încerc să fiu cât se poate de succint. Aș dori să-i mulțumesc raportorului domnului Bușoi pentru eforturile depuse. Raportul corespunde într-adevăr dorințelor noastre. Îi susținem de asemenea atitudinea vis-a-vis de Solvit și de faptul că Centrul European pentru Consumatori poate să joace un rol important pentru apărarea intereselor consumatorilor în Europa. Credem de asemenea că putem uh, contribui la promovarea în continuare a um, agendei uh, de reglementare europene și mă bucură faptul că acest aspect a fost pus pe ordinea de zi și susținem în continuare fără rezerve acest raport. S-ar putea să există unul sau două amendamente, însă suntem recunoscători pentru acest raport. Tack så mycket ordförande och jag kan också fatta mig kort. Vi vill också tacka Busoy. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, și noi vrem să-i mulțumim domnului Bușoi pentru toate eforturile și în linii mari acceptăm uh, propunerea pe care o avem în fața ochilor și putem de asemenea accepta și amendamentele. Am avut o dezbatere importantă uh, recent și cred că e extrem de important să ne gândim la toate aceste aspecte, având în vedere diversele puncte importante pentru consumatori și pentru situația consumatorilor. Acordăm o mare atenție Solvit, care are o importanță deosebită și considerăm că e o bună propunere să existe o linie bugetară proprie pentru Solvit. Și portalul propus mi se pare într-adevăr foarte interesant. Există în toate limbile oficiale, l-am consultat de mai multe ori și recomand de fapt consumatorilor să viziteze acest uh, site, acest portal. Toate reacțiile erau favorabile și sper că vom putea continua să dezvoltăm acest portal extrem de important. Când e vorba de politica în domeniul consumatorilor, sper că Comisia va adopta toate măsurile necesare și va da urmare tuturor elementelor de la punctul corespunzător. Unele amendamente sunt posibile înainte de 31 ianuarie, dar vrem să mulțumim raportorului pentru propunere. Mulțumesc foarte mult. Uh, anyone else want to comment? Um... Mai dorește cineva să intervină? Cristian, dorești să rezumi și să vorbești despre calendar? Yes. Uh... Da, într-adevăr, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, domnului Schwab și domnului Anaret pentru uh, sprijinul uh, pe care l-au acordat uh, proiectelor importante relaționate cu activitatea noastră care țeaua ECC sau portalul european sau Solvit care este o chestiune de interes considerabil pentru mine, deoarece am fost raportor în trecut pentru acest subiect, am încercat să stabilim o linie bugetară separată și să creștem conștientizarea vis-a-vis -vis de acest aspect. Iată de ce mă bucură comentariile făcute. De asemenea, aș dori să aștept cu nerăbdare amendamentele care vor fi înaintate și aș dori să mulțumesc încă o dată Comisiei Europene pentru furnizarea tuturor datelor necesare care mi-au permis să redactez ace această propunere de aviz. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 31 ianuarie 2012. Nu știu dacă secretariatul a planificat deja când se va realiza votul. Da, 28 februarie. Acest lucru a fost deja discutat între, de către biroul meu și secretariat. Cred că nu este un uh, proiect de aviz extrem de controversat. Cred că există suficient timp pentru a înainta amendamente și oricum uh, trebuie să ca Comisia Concea, competentă în fond, să finalizeze acest raport vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim, spune președintele, pentru gestionarea acestui aviz și cu siguranță pe 26 martie Comisia uh, Bugetară va vota. Vă mulțumesc tuturor. Se încheie ședința de dimineață. Acum mulțumim încă o dată interpreților. Uh, încheia ceva mai repede astăzi. Vă amintesc că ne întâlnim la 3 după masă până la 4 și jumătate. Avem uh, un aviz important din partea domnului Engel referitor la taxa asupra tranzacțiilor financiare. De asemenea, va avea loc o prezentare referitoare la punerea în aplicare a directivei privind creditul pentru consum. Este o directivă extrem de importantă pentru această comisie pe care, am, care a fost adoptată, cred că, în urmă cu patru ani. Sper că mulți dintre dumneavoastră veți fi prezenți. De la patru și jumătate la șase și jumătate vom avea o întâlnire a coordonatorilor pentru a pune la punct strategia noastră, cât și alte puncte de pe ordinea de zi. Aștept până răbdare să vă revăd. Pentru a vă reaminti, mâine dimineață și pentru cei care ne urmăresc pe internet, vom începe la 9 dimineața pentru, cu ministrul danez Olison pentru creștere și dezvoltare, care a fost extrem de activ în ceea ce privește piața internă și politicile referitoare la aceasta. Avem o serie de proiecte importante, inclusiv prezentarea studiului de impact vis-a-vis -vis de reforma privind achizițiile publice, care vor fi ținute mâine dimineață. Apoi avem o întreagă sesiune alocată accesării conturilor de plată. E vorba de un studiu al comisiei și de o audiere. Sper că veți putea să vă alăturați mâine sau să ne urmăriți pe internet. Mulțumim!